Stimați colegi, haideți să începem ședința. Vă rog pe cei care doriți să rămâneți să luați loc și începem cu punctul 17. E vorba despre starea actuală și sinergiile viitoare pentru eficacitate sporită între FEDER și alte fonduri structurale. Avem un raport din proprie inițiativă redactat, în curs de redactare de către George Stavrakakis. Astăzi urmează un schimb de vederi, nu doar cu autorul raportului, ci și cu alți invitați, pe care îi voi prezenta după introducerea făcută de George Stavrakakis. Așa încât îi dau domnei sale cuvântul pentru remarcile de început. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, stimați invitați, aveți în față un document de lucru pe care se bazează pe, pe ideea că o sinergie sporită între fondurile structurale și fondurile de coeziune pot asigura rezultate mai bune pentru creștere și dezvoltare la nivel local și o valoare adăugată sporită decât folosirea individuală a fiecărui fond. Ideea prezentată în acest document este că dacă vrem să avem într-adevăr un plus de valoare, avem nevoie de o abordare strategică și de reguli comune de punere în aplicare. Când vine vorba de fonduri de dezvoltare rurală, fondurile de coeziune și fondul social european. În cadrul general al coeziunii politice și în ceea ce privește Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit. În general, este nevoie de o abordare mai coordonată nu doar pentru finanțarea coeziunii, ci și pentru alte programe de cercetare, inovare, învățare pe parcursul întregii vieți și rețele. E un lucru recunoscut explicit în comunicarea Comisiei cu privire la revizuirea bugetară, în care se fac propuneri pentru un cadru comun strategic menit să asigure o mai mare coordonare. Având în vedere că nu avem foarte mult timp la dispoziție, n-aș vrea să intru în detalii cu privire la documentul de lucru pe care îl aveți oricum în față. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc distinșilor invitați pentru prezența lor și pentru contribuțiile pe care le vor face la discuție. Aș vrea să vă dau Mm, cuvântul dumneavoastră, în primul rând, să vedem ce părere aveți dumneavoastră pe aspectele practice legate de ce am spus eu în documentul de lucru. Mulțumesc. Avem trei invitați. Domnul Ian Martin, director al Ecoris Bruxelles. Este o companie de cercetare și consultanță. Apoi uh, șeful autorității de management din Saxonia-Anhalt, Heller Norbert și Serafin Pasos Vidal um, de la COS la Bruxelles și coordonatorul grupului uh, CMR. În primul rând, aș vrea să-i dau cuvântul domnului Ian Martin de Vet. Aveți cuvântul. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Aș vrea să Mă refer la experiența Urban 2, pe baza evaluării făcute de comisie. Un program de 750 de milioane de euro în perioada 2001-2006. Programul Urban 2 este un exemplu de politici integrate, nu doar pe plan teoretic, ci și practic. Mă refer aici la principala provocare pentru toate fondurile, inclusiv FEDER, de a se concentra pe problemele esențiale ale orașelor și regiunilor. Trebuie să se pună punctul pe I și experiența urban arată cum poate face acest lucru. În perioada 2001-2006 s-a dezvoltat acest program și având ca scop o dezvoltare de abordări integrate pentru a ajuta regiunile în perioada de criză și pentru a promova dezvoltarea durabilă. Aproximativ 750 de milioane de euro din finanțări europene au fost uh, angajate în aproximativ 70 de programe în 14 state membre populație totală de aproximativ 2,2 milioane. Integrarea strategiilor și resurselor în cazul Urban 2 a dus la un impact sporit în mai multe feluri. În primul rând, prin integrarea de programe, strategii și resurse. În al doilea rând, printr-o integrare la nivelul proiectelor. În al treilea rând, prin sinergii între proiectele finanțate în programul Urban 2 și, în al patrulea rând, prin echipe integrate de realizare, de punere în aplicare. În primul rând, integrarea de programe, strategii și fonduri. Această integrare poate atrage fonduri suplimentare, inclusiv programe mainstream, însă Eh, și acest lucru aduce un impact sporit și o concentrare pe prioritățile esențiale. Avem un exemplu din Gijón, din Spania, unde proiectul Urban Online a stimulat folosirea rețelor broadband, legat fiind de un program deja existent eh, din, al, realizat de Guvernul General din provincia Asturias. Tipul 2. Integrarea la nivelul eh, proiectelor în cadrul proiectelor Urban 2 exista deja o integrare. Sunt multe exemple de proiecte care au urmărit obiective multiple pe teme economice, sociale și fizice. Se includ aici proiecte fizice de reabilitare a unei clădiri, de exemplu, sau un proiect de îngrijire a copiilor. În Rotterdam s-au folosit fondurile Urban 2 pentru în scopuri neconvenționale, reabilitarea unui centru pentru tineret existent, pentru imigranți, s-a folosit, o, a participat la acest proiect o organizație locală de detectivi sub acoperire. S-a redus semnificativ infracționalitatea în regiune, s-a redus, a scăzut abandonul școlar și percepția referitoare la zona respectivă s-a îmbunătățit. În al treilea rând, o armonizare a proiectelor existente. Considerăm că un singur proiect considerăm că ideea că un singur proiect poate rezolva problemele unei regiuni este naivă. De exemplu, în uh, Dortmund reconversia uzinei Westfalenhute a implicat mai multe proiecte, inclusiv ateliere de lucru pentru grupurile marginalizate, sprijin pentru asociațiile locale de afaceri și reabilitarea unei biserici. Aceste proiecte s-au sprijinit reciproc și astfel s-au uh, înregistrat progrese și un impact mai mare. Al patrulea tip de integrare este cel a integrarea echipelor. În multe zone de programare, Urban 2 a jucat un rol central în a asigura condițiile de integrare, mai ales prin relații de parteneriat și prin colaborarea între persoane din diferite departamente și agenții. Astfel, directorii de programe pot supraveghea situația și își pot da seama unde anume există sinergii. La Bristol s-a întâmplat așa, echipa de management a Urban 2 a activat în același departament care gestiona obiectivul 2. La fel s-a întâmplat în Halifax, unde proiectele urban și mm, cele din cadrul Single Regeneration Budget au fost gestionate de o singură companie, Action Halifax. În Le Havre a fost numit un um, gestionar, de, un manager de district pentru a identifica punctele de sinergie între diferite proiecte. Astfel, în regiunea respectivă s-au făcut niște legături care nu ar fi existat dacă s-ar fi folosit o abordare exclusiv sectorială. Pentru aș justifica existența, politica de coeziune în general și FEDER mai ales, trebuie să se asigure că impactul, mai ales în această perioadă post-criză, este cât se poate de mare. Proiectul Urban 2 arată că trebuie folosită o abordare integrată și concentrată și poate cel mai convingător argument este faptul că aceste politici au o șansă mai mare de a-și îndeplini obiectivele și se reduce astfel riscul de a rata. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să-i dau cuvântul domnului Norbert Heller pentru prezentarea domniei sale. Ähm, Frau Vorsitzende. Ich werde Deutsch. Mulțumim, doamnă președinte. Mă voi, voi face prezentarea în limba germană. Puteți vedea harta Saxoniei pe ecran și diferența dintre aceasta și programul urban este că în cazul acestor programe regionale, trebuie să lucrezi într-un mod mai strategic. Ce este coeziunea? Nu cred că trebuie să intrăm în uh, detalii cu definiția acestui concept. Însă, este vorba de uh, activitatea autorităților pentru a gestiona această regiune saxonian-halt între 2000 și 2006 au fost trei fonduri cu investiții de 12 miliarde de euro. Și atunci întrebarea este cum putem să facem față tuturor acestor situații complexe. Există fondul, bugetul și există reguli cu privire la ce este eligibil și ce nu. Deci nu ne blocăm în definiții zone rurale și zone urbane, ci ne gândim ce este eligibil din punct de vedere tehnic, deci ce sarcini, ce proiecte sunt eligibile. Trebuie să analizăm uh, procedurile și una dintre dificultățile legate de urban sunt că nu știm care sunt procedurile exacte care trebuie respectate. Deci avem o abordare strategică și trebuie să ne asigurăm că în cadrul acestor proceduri ne axăm pe uh, indicatori. Trebuie să măsurăm uh, rezultatele, trebuie să măsurăm impactul. Apoi, dacă există diferențe între zonele urbane și cele rurale, și o altă întrebare ar fi ce înseamnă regional. La nivelul fondurilor avem grădinițe, școli, IMM-uri, drumuri, um, comunicare în bandă largă. Toate aceste lucruri pot să fie făcute și în zonele rurale, nu doar în cele urbane. Și de aceea lucrurile trebuie să fie abordate punctual, individual, dar și ca întreg. O altă întrebare ar fi dacă există diferențe Adică dacă avem nevoie de autorități diferite de gestionare, de exemplu, a fondurilor din fondul social, sau dacă avem uh, nevoie de norme separate privind eligibilitatea, avem nevoie de definiții, avem nevoie de o singură abordare, o singură metodă de abordare, sau avem nevoie de sisteme IT. Toate acestea sunt întrebări și aspecte care au jucat un rol important în implementarea fondurilor structurale. Până la urmă nu este vorba de obiective politice, ci de aspecte practice de implementare și de aceea spun că nu există diferențe. Fie că vorbim de zone rurale, fie că vorbim de orașe, de proiecte mari sau mici, uh, un proiect e un proiect și în Uniunea Europeană moneda euro e moneda euro, oriunde s-ar folosi. Poate că sunt diferențe în sensul că există anumite proiecte agricole specifice de exemplu, subvenții pentru anumite tipuri de producție agricolă, pentru rapiță, de exemplu. Avem uh, diferențe între situația economică sau între condițiile de pe piața muncii, e adevărat, dar până la urmă un proiect e un proiect, exact așa cum moneda euro e, moneda euro peste tot și pericolul este că uh, încercăm să identificăm prea multe scutiri, diferențe și să ne axăm pe aspecte specifice și uh, abordarea ar trebui să fie una holistică dacă dorim să fim eficienți în implementare. Lucrul acesta este valabil pentru toate aplicările, toate proiectele, toate aprobările, plățile și pentru activitățile de monitorizare, evaluare a acestor procese. Ce putem învăța din trecut? Ce putem uh, ce experiență putem spune că am câștigat până acum. Eu aș recomanda un sistem gestionar, de gestionare pentru toate fondurile pe mai multe perioade. Adică nu ar trebui să schimbăm în mod constant sistemul cu perioade care se suprapun. Ai o perioadă în care există două sisteme care funcționează în paralel în, prin această suprapunere. Și proiectele diferă așa de mult încât um, cei care sunt direct implicați în ele trebuie să lucreze practic cu două perioade de plăți în același proiect. Lucru care duce la foarte multe confuzii în activitatea concretă de implementare și cred că ar fi logic să avem programe regionale, operaționale, care să aibă o autoritate de gestionare și această autoritate să se ocupe de toate instituțiile, să se ocupe de toate, de comunicarea cu toate autoritățile și să se asigure că implementarea se face în mod corect. Și în plus avem aceleași reguli de eligibilitatea pentru toate fondurile. De exemplu, TVA-ul nu este eligibil în fonduri pentru agricultură. Dacă vrei o protecție împotriva inundațiilor, de exemplu, trebuie să plătești costul TVA-ului. Nu poți să-l introduci la fonduri eligibile. Asta ar fi un exemplu negativ. și doar companiile care au dreptul la deducerea TVA-ului și îl pot recupera. Există comune în Germania care nu au acest drept. Deci iată că există așa de multe diferențe între regulamente și de aceea spun că avem nevoie de aceleași reguli pentru toate fondurile. Un alt exemplu negativ ar fi FEDER, De exemplu, în ceea ce privește verificările la fața locului unde se verifică uh, sau verificările inopinate unde se controlează proiectele prin satelit, Există apoi uh, programe majore în FEDER care necesită mii și mii de documente justificativă. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, mi s-au încurcat puțin slide-urile. Avem nevoie de aceleași reguli de evaluare pentru toate fondurile. Un alt exemplu negativ ar fi în fondul agricol. Avem un raport anual pentru FADR și avem uh, evaluări strategice continue pentru Fondul Social European și FEDER. Deci, cum am spus, e vorba de proceduri diferite. Dacă avem un text original în engleză, de exemplu, care folosește aceleași expresii um, de-a lungul timpului, trebuie să ne asigurăm că acest lucru se reflectă și în documentele traduse autoritățile de certificare în unele dintre programe, în Fondul Social și în FEDER, sunt și autoritățile de, de plată. Dar pentru fondul agricol, autoritățile de certificare sunt autoritățile de audit din fondurile regionale. Deci, aceleași autorități îndeplinesc mai multe roluri și Uh, există probleme și în ceea ce privește instrumentul de, finanț- de finanțare pentru inovații. Adesea lucrurile sunt abordate doar superficial și nu sunt înțelese în detaliu. lucrurile se modifică în timp, evoluează și nu avem terminologie adecvată. Înainte vorbeam despre priorități în Germania. Foloseam termenul Schwerpunkt pentru priorități. Mai târziu, acest cuvânt a dispărut și se folosește termenul priority axis. În Germania, în regulament, avem formulări diferite, expresii diferite pentru același concept și um, solicitanții se întreabă de ce se întâmplă așa ceva. Trebuie deci să avem definiții identice pentru toate fondurile în întreaga Europa și acest lucru trebuie să se centralizeze la Bruxelles, adică să înțelegem de ce plățile se numesc preplăți, plăți în avans, plăți finale se poate folosi data la care a fost făcută solicitarea sau data la care s-a făcut înregistrarea. La ocuparea și crearea de locuri de muncă trebuie să se știe când acel loc a fost creat, eh, care este data concretă deci avem nevoie de un sistem computerizat, central, pentru toate fondurile, care să fie centralizat la nivel uh, european, dar și în statele membre. Și avem nevoie de astfel de sisteme computerizate și la nivel regional și avem nevoie de cerințe de raportare uniforme. Și dacă apar uh, modificări sau dacă există modific- diferențe de la un fond la altul, trebuie să înțelegem că e foarte greu să se folosească și să se implementeze o bază de date pentru aceste programe. De aceea noi dorim să existe cifre comparabile, să existe uh, documente traduse care să fie conforme cu lim- să folosească un limbaj conform peste tot, să existe sisteme computerizate și informații fiabile, astfel încât să se poată lua deciziile în cunoștință de cauză. Fiindcă e vorba de decizii care vor fi implementate la nivel local, regional, național și european. Există multe modalități să ajungi uh, unde îți dorești, dar dacă încerci să mergi pe toate drumurile în același timp, va fi destul de greu. Deci trebuie să alegem o cale de urmat și să o urmăm. De exemplu, aici v-am făcut un, um, un, o mică imagine cu care reflectă problemele ce există la nivelul comunicării. Vedeți, comunicarea și modul în care uh, comunicăm între noi trebuie să capete prioritate și uh, termenii folosiți sunt foarte importanți pentru a înțelege clienții și pentru ca ei să ne poată înțelege pe noi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, într-adevăr, un expert ne-a vorbit despre provocările cu care ne confruntăm și acum domnul Serafin Pasos Vidal, șeful biroului COSLA din Bruxelles, ne va face o prezentare. Um, mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc și domnului raportor pentru că ne-a invitat la această întâlnire. Vin aici, sunt uh, șeful uh, Consiliului uh, Autorităților Locale Scoțiene din Bruxelles, dar, în primul rând, vin aici ca uh, șef al grupului CEMR pentru uh, fonduri de coeziune. Acum uh, vă voi da punctul de vedere al um, oamenilor care lucrează la punerea în aplicare a proiectelor care au fost aprobate și sunt eligibile din fonduri europene. Iată, organizația noastră este vorba de Consiliul uh, Municipalităților și Regiunilor Europene. Avem ca membri Asociațiile Naționale de uh, Autorități uh, Locale. Suntem unul dintre cele mai uh, una dintre cele mai vechi instituții europene pe acest, uh, pe acest domeniu. Am uh, funcționat ca uh, consultanți uh, pentru comisie în ultimii ani și suntem foarte mulțumiți de faptul că propunerea noastră au fost incluse în al cincilea raport pe coeziune. Credem că acesta dă soluții la unele dintre problemele pe care le voi menționa acum. Probleme care provin din rândul practicienilor și nu numai a membrilor uh, organizației noastre. din uh, experiența lor uh, din întreaga Europa. Suntem coordonatori ai sistemului de referință pentru dezvoltare a comunităților din Europa. După cum spuneam, COSLA este unul dintre membrii asociației și suntem un grup de autorități locale din uh, Scoția. Suntem, uh, avem cam 162 de mii de uh, membri și avem o experiență îndelungată în consiliere și administrarea proiectelor pentru dezvoltare locală în Scoția. Avem parteneriate pentru dezvoltarea comunita- comunităților și exemple care au fost luate în considerare la alcătuirea al celui de-al cincilea raport pe coeziune. Există o mare varietate de Uh, fonduri care pot fi apelate, o, chiar o abundență, aș spune. FEDER, uh, Fondul Social European, fondurile de dezvoltare rurală și chiar și altele. Există chiar și un uh, proiect pentru orașele europene care va intra în curând în în lucru. Prin parteneriate locale se uh, pun în aplicare diverse proiecte, cum ar fi uh, Leader, Flags uh, din fondul uh, pentru pescuit uh, și așa mai departe. Uh, această schimbare de abordare a uh, fondurilor monofund este una binevenită și uh, la fel Comisia a contribuit foarte mult la clarificarea sarcinilor um, fiecărui fond și această uh, finanțare încrucișată între FEDER și Fondul Social European. cam asta ar fi uh, teoria. În practică lucrurile sunt mai complicate pentru că vorbim despre oameni din uh, municipalități mărunte unde un singur om uh, se ocupă de o problemă mare finanțată din fonduri europene. Există mai multe autorități de administrare per fond, există mai multe nivele de uh, guvernare implicate se uh, interpretează regulile în mod diferit, pentru că dacă vorbim despre proiecte specifice, indivizii sunt cheia succesului sau eșecului uh, acelor proiecte. Există interpretări diferite chiar de la o perioadă la alta, ceea ce iarăși nu este deloc util ni se spune din partea profesioniștilor. De aceea aici este nevoie de uh, ghidajul comisiei. Mai există, sigur, la nivel național uh, cerințe diferite Și până la urmă e o problemă de capacitate și de timp, pentru că municipalitățile mărunte au mari probleme cu administrarea acestor proiecte. Aici aveți un exemplu clasic care provine de la una dintre asociațiile noastre cu multă experiență. E vorba de sprijinul pentru uh, crearea de locuri de muncă. Fondul Social European și FEDER sunt uh, fondurile care pot sprijini aceste activități. Fondul Social, uh, Fondul Social European uh, se concentrează mai mult pe progresele specifice în domeniul pieței muncii, dar se întâmplă ca același individ, aceeași persoană să fie sprijinită prin două fonduri diferite, chiar dacă uh, administratorul acelor două fonduri este de asemenea una și aceeași persoană. Un alt exemplu, atunci când activitățile Fondului Social și al FEDER uh, împărtășesc, uh, utilizează aceleași facilități, acelea, aceeași infra structură există probleme în a stabili cine plătește nota de plată. Acest lucru se întâmplă mai ales în țări în care capacitățile administrative nu sunt foarte bine dezvoltate. Un alt exemplu care provine din, de la practicieni uh, și ar putea să vi se pară o glumă, este dilema hârtiei igienice și asta se referă la faptul că practicienii petrec foarte mult uh, timp uh, încercând să evalueze eligibilitatea în funcție de fondul social sau fondul uh, FEDER și ajung să evalueze probleme atât de mărunte pentru a diferenția nivelul de eligibilitate atât de mărunte ca și hârtia igienică până la urmă. Unii ar spune că există aranjamentele de uh, finanțare încrucișată. Sigur, folosim acest lucru, dar mecanismul este greu, dar managerii preferă de obicei să folosească acest uh, mecanism de flexibilitate doar în cazuri excepționale. Sigur că ideal este să se folosească un uh, singur uh, fond. Există și situația în care există diverse nivele de uh, administrare a aceluiași fond. Există nivelul național, regional, nivelul local și există un un exemplu foarte grăitor din uh, Spania, dar același lucru se aplică și în Franța, Italia, care au, sunt țări care au o administrație locală puternică. Aici fondurile sunt implicate în mai multe uh, nivele de finanțare. Și atunci se pune problema cine ia, cine ia decizia Uh, de a folosi fondurile europene în cel mai bun mod. sau dacă aceste fonduri trebuie folosite la nivel național sau la nivel regional. Apar probleme de consistență, de coordonare între aceste autorități. Dacă avem o autoritate uh, națională care se ocupă de un program, iar uh, la nivel local uh, activitățile sunt uh, finanțate din celălalt fond, atunci e greu să se realizeze o coordonare. Există de asemenea teama că în, cazul, uh, în cadrul strategiei 20-20 lucrurile să se complice și mai mult. Iar uh, încă un exemplu. În ciuda aparentei complexității am ales acest uh, exemplu ca să ilustrăm cât de vagi sunt liniile de demarcație, deși regulile Comisiei sunt destul de stricte. Puteți uh, vedea că în diferite uh, părți ale Regatului Unit lucrurile se întâmplă în mod diferit. În Anglia, de exemplu, avem trei canale FEDER, care are nouă programe operaționale avem un uh, singur program pentru uh, fondul social și trei uh, și iarăși un singur program de dezvoltare regională din fondul de dezvoltare regională. Aceste programe se mai și suprapun chiar dacă marcația dintre ele e destul de clară. În Scoția e puțin mai ușor din cauza că totul este administrat de guvernul scoțian, care este o administrație mai mică. Nu e vorba de miniștri aici, ci de un nivel de directori. Iar acești directori trebuie să verifice lucrurile Următorul transparent. În domeniul coeziunii rurale, programele pot fi um, chiar în cadrul comisiei administrate de două uh, direcții diferite. Axis 3 și Leader se referă la aceleași uh, probleme dar sunt administrate de direcții diferite. Și asta creează probleme la nivel operațional și suprapuneri. În anumite țări și uh, ministere diferite administrează diversele uh, proiecte, ceea ce complică lucrurile și mai mult. La nivel regional, Există de obicei două comitete de administrare regională care de obicei nu se coordonează între ele sau se coordonează de o manieră foarte generală, ceea ce duce la creșteri de costuri. Exemplul clasic, că din nou, când avem uh, FEDER și fondul de dezvoltare uh, rurală finanțând uh, proiecte pentru același uh, domeniu. Următorul slide este în suedeză, să nu vă speriați dacă nu înțelegeți. Aș vrea să subliniez aici complexitatea de a încerca să impui la nivel uh, local o combinație de fonduri naționale și europene. Acesta este un exemplu în Suedia există o lege nouă care obligă autoritățile locale să furnizeze structuri pentru internetul de bandă largă. Sigur că sunt exemple de acest fel și în alte părți. Suedezii încearcă să folosească fonduri naționale și europene împreună. Acest, pe acest slide se vede clar că există o suprapunere între nivelul local, cel național și cel european, o suprapunere clară uh, între structurile și infrastructura de bază. Regulile nu sunt clare și nu este clar ce se întâmplă în aceste cazuri de suprapunere. Vorbim aici despre internetul de bandă largă, dar putem vorbi la fel de bine despre incluziunea socială sau despre dezvoltarea comunitară. E o zonă prea mare de suprapunere, mai ales pentru o municipalitate mică, Poate vă gândeați că voi vorbi despre ce se întâmplă la nivel local și cum se complică lucrurile. Într-adevăr, lucrurile sunt complicate, însă programele proiectate la nivel european trebuie să fie ușor de folosit de dragul cetățenilor și pentru autoritățile care le gestionează pe plan local. Ah, nu se pune problema simplificării lucrurilor doar de dragul simplificării, ci pentru a obține rezultate. În fine, există... Ah, experții sunt de acord că un fond unic ar simplifica mult lucrurile. Știm din ah, revizuirea bugetară, din cele de-al cincilea raport de coeziune și din alte rapoarte, că acest lucru este puțin probabil să devină realitate. Deși noi continuăm să, să-l cerem. În următoarele 9 luni, probabil, Există uh, șansa să avem un cadru comun strategic. Am vorbit cu experții uh, despre acest lucru și ni se spune că ar trebui să încercăm uh, să facem acest cadru cât mai puțin detaliat, să fie niște reguli generale cât mai simple iar diferențele între programe să fie excepții, să nu se lase loc de interpretări diferite. Acest uh, lucru ar evita suprareglementarea și ar asigura o punere în aplicare mai consecventă a regulilor fondurilor. La CMR suntem de părere că acest lucru se poate face doar dacă încep prin analizarea problemelor concrete de la fața locului. De aceea am îndemnat Comisia să analizeze împreună cu experții aceste probleme și să încerce să identifice modurile în care se pot ajunge la sinergiile cele mai bune. Dezvoltarea locală ar trebui să impună o nouă paradigmă pentru folosirea unei părți a politicii de coeziune. Probabil că nu audierea care urmează se va dovedi că și aspectul urban trebuie inclus aici. Și, de altfel, strategia 2020, dacă pleacă de la niște reguli convenite la nivel național și la nivelul Comisiei, nu va reuși să realizeze toate aceste deziderate la fața locului. ultima observație, pentru că nu mai am pentru că nu mai este timp. Trebuie să se întreprindă eforturi pe plat tehnic în unele care urmează pentru cadrul comun strategic. Îndemnăm Comisia să întreprindă aceste eforturi și noi Gruparea de asociații naționale și locale vom uh, ajuta, vom contribui. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! A fost uh, foarte util să ascultăm aceste trei prezentări. Aș vrea să vă spun că este de fapt să și Peter Pergoviț de la Comisia Europeană și la sfârșitul discuției am să-i dau cuvântul și domniei sale, domnului Bercoviț ca să ne spună până unde putem merge din punctul de vedere al Comisiei în ceea ce privește regulile comune și sistemul comun pentru toate fondurile structurale, pentru următoarea etapă a politicii de coeziune. Acum aș da cuvântul celor care doresc să intervină. Încă nu s-a anunțat nimeni. Domnul Tixeira, vă rog. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe domnul Stavrakakis pentru documentul de lucru care mi se pare bine structurat, foarte ambițios și, obi- și obiectiv. Acesta analizează lucrurile centrale, esențiale. Aș vrea să mă refer la cinci puncte în primul rând, sinergiile care pot duce la rezultate concrete pe plan regional și local. Care sunt aceste sinergii și cum pot genera ele reguli comune pe care să le putem aplica cu toții? Și de ce coordonare avem nevoie pentru a obține aceste sinergii, pentru a obține coerența pe care o urmărim? Dacă vorbim despre coerență, este un lucru foarte important. E o legătură între Fondul Social European și FEDER. Acest lucru este evident și finanțarea uh, inițiativelor economice din FEDER poate fi mai eficientă dacă acestea sunt combinate cu programe și măsuri destinate dezvoltării umane. Sunt de acord și că politicile structurale ce separă FEDER și fondul, de fondul social și de celelalte fonduri trebuie revizuite. E un punct esențial. Trebuie oare să schimbăm această politică de separare? Acest sistem a funcționat în trecut. Trebuie uh, să vedem dacă a lucrat, uh, a funcționat eficient pentru coordonarea pe plan regional. Avem nevoie de mai multe coordonare sau de mai multe sinergii? În vedere criza pe care o traversează Europa, aceste întrebări trebuie să-și găsească răspunsul. Este o situație inevitabilă și trebuie să folosim la maxim resursele pe care le avem. În fine, cred că această coordonare trebuie făcută la toate nivelurile, orizontal și vertical. Trebuie să contribuie și să participe autoritățile locale și regionale la toate nivelurile, de la planificarea strategică până la plăți, audit și evaluări. Toate autoritățile trebuie să fie implicate. Însă tratatul prevede nu doar această acțiune comună a fondurilor ca posibilitate, ci și includerea de instrumente noi. De exemplu, Banca Europeană de Investiții poate fi implicată și asta dintr-un motiv foarte simplu. Analizăm infrastructura în uh, cadrul programului MED2 pentru zona Tangier, în Maroc, urmărindu-se ca cele por- porturile de acolo să devină cele mai uh, performante din bazinul Mediteranei. Mi se pare ciudată această abordare. Într-un moment în care șomajul este la cifre îngrijorătoare, BEI dă milioane de euro ca să financeze dezvoltarea unui port care probabil va fi un port concurent cu porturile din Spania, Italia, un port care uh, a, manifestă concurență, practic și concurență neloială, dumping social și așa mai departe. Și, pe de altă parte, vorbim despre măsuri de a lupta împotriva șomajului, în timp ce BEI finanțe- ne finanțează principalul competitor. În fine, această problemă a coordonării sinergiilor nu poate să rămână la un nivel strict conceptual sau academic. Este important să depășim nivelul teoretic și să punem lucrurile în practică. De aceea, exemplul pe care l-am dat eu e un punct de plecare, după părerea mea. Putem învăța din acest caz. Nu trebuie să discutăm teoretic despre găsirea de sinergii. Trebuie să le punem în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gutmanis! Yes, now it's here. Yeah. Thank you very much for Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să-i mulțumesc domnului Stavrakakis pentru acest raport. Îl consider unul foarte important care trebuie cu adevărat discutat. Din câte înțeleg eu, principala teză care, după părerea mea, include o propunere globală este cea care se găsește la pagina 6, unde se spune că FEDER și, FSE, și fondul de pescuit trebuie să fie reintegrate în cadrul fondurilor structurale, așa cum s-a întâmplat în 2006. E o propunere cu adevărat importantă și aș avea o întrebare, fie pentru raportor, fie pentru cineva de la comisie care îmi poate răspunde. Cel de-al doilea pilon al fondurilor agricole, deci e vorba de dezvoltarea rurală în buget, nu a fost utilizat în mod adecvat în ultimii 3 sau 4 ani. În 2009, 18% din fonduri, adică 1,8 miliarde, nu au fost plătite ci au fost folosite pentru planul de redresare economică. În acest an, bugetul rectificativ pregătit de Comisia pentru Bugete planifică să ia un miliard din fondul de dezvoltare rurală și să-l aloce fondurilor structurale. Fondul de dezvoltare regională, și fondul de coeziune. De acestea este vorba. Și atunci întrebarea este, oare vom fuziona aceste sistem pentru a lua o singură parte? Mă, deci mă refer la cel de-al doilea pilon, dezvoltarea rurală, care este o treime, în jur de 12 miliarde pe an. Acasă am fost întrebat de ce oamenii nu se supără dacă văd că uh, banii nu sunt plătiți. Și răspunsul este că fermierii și cei care trebuie să folosească aceste fonduri pentru dezvoltarea rurală au nevoie de bani pentru cofinanțare. Banii de la stat nu sunt dați, ei nu au resursele de creditare de la bănci, dar nu le pasă prea mult de treaba asta, le pasă mai mult de plățile la hectar, de, de primul pilon, care sunt plăți pe care le primesc. Și Vorba e că se planifică plăți de 12 miliarde pe an care nu sunt cheltuite în mod adecvat. Și atunci întrebarea mea pentru raportor, poate ar fi mai realist să vorbim despre sinergii, luând întregul sistem, adică pilonul 2, pilonul 1 n-ar fi realist, fiindcă este conectat cu plata la hectar și nu cu dezvoltare pe ansamblu. și să înțelegem că există scadențe diferite. Acordul pentru agricultură este de 10 ani, pentru fondurile structurale 7 ani. Dacă vorbim despre viitorul cadrului multianual financiar, trebuie să avem o perspectivă financiară și să înțelegem că există o diferență la scadență și atunci e foarte complicat să ai sinergii și fuziuni. Sunt de acord cu propunerea făcută de domnul raportor, dar aș avea un comentariu. Să abordăm nu uh, FEADR în întregime, ci un pilon, și anume dezvoltarea rurală. Mulțumesc, domnul Trevopulos, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Prezentarea și discuțiile care au avut loc până acum au fost foarte interesante și ajută activitatea acestei comisii. Am și o serie de comentarii pe baza documentului de lucru care ne-a fost transmis de domnul Stavrakakis. Situația actuală și sinergiile și posibilitățile pe viitor pentru a crește eficiența sinergiilor între aceste fonduri, toate aceste aspecte reprezintă lucruri um, pe care cetățenii europeni le așteaptă, așteaptă să le vadă în practică, fiindcă e, sunt foarte utile și de aceea e foarte bine că avem această discuție acum. Uniunea Europeană traversează o perioadă de criză și foarte multe regiuni se confruntă cu numeroase probleme. Sigur, trebuie să fim concreți în activitățile noastre și în ceea ce privește rezultatele Aș îndrăzni să fiu optimist, să spun că deocamdată e în regulă, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Trebuie să uh, accelerăm, să trecem la acțiune și sunt de acord cu domnul raportor care spune că fondurile pentru activitatea economică trebuie să se axeze și pe oameni, pe specificitățile și caracteristicile regionale în parte pentru fiecare regiune. În ceea ce privește consolidarea plus valorii europene pe aceste fonduri europene, pentru asta e nevoie de sinergii în intervențiile sociale și economice. Noile norme pentru finanțarea încrucișată trebuie să fie revizuite pe fond și trebuie să fiind capabili să tragem concluziile corecte. Da, trebuie să fim de acord cu sinergii, însă trebuie să avem o uh, abordare mai dirijată, mai concretă. Vrem uh, să găsim doar sinergii pe, între aceste fonduri și să lucrăm pe anumite probleme punctuale sau dorim să avem coordonare și participare într-un program de dezvoltare mai larg care să acopere mai multe aspecte strategice? Cred că ați înțeles că eu sunt pentru cea de-a doua opțiune, unde problemele vor fi abordate într-un mod mai eficient, într-un mod mai durabil. De fapt, aici, în Parlamentul European, în mod constant, așa cum se vede în cel de-al cincelea raport privind coeziunea al acestei comisii, deci în Parlament, întotdeauna am făcut eforturi pentru a avea o politică flexibilă comună. Așa că, ce vreau să spun este că a salut, apreciez acest document de lucru și întregul proces și aștept cu mare interes să văd ce va face Parlamentul pe baza activității noastre și experienței noastre pentru a transforma aceste activități mai eficiente în practică. Aș vrea să-l invit pe domnul Bercovici din partea comisiei să intervină. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru acest document. Este un document concis, dar foarte eh, bogat în eh, idei interesante. O să am o intervenție scurtă, fiindcă există multe chestiuni care au fost deja discutate aici. Vreau să subliniez principalele elemente ale poziției Comisiei, mai ales având în vedere documentul de revizuire a bugetului și de rectificarea bugetului și cel de-al cincelea raport de coeziune. Comisia prezintă idei cu privire la integrarea sinergiilor la trei niveluri. În primul rând, în contextul unui cadru strategic comun pentru investiții, care ar trebui să acopere cinci fonduri pescuit, dezvoltare rurală, coeziune, fond social și FEDER. Însă se uh, sugerează și legături cu alte instrumente europene pentru îmbunătățirea sinergiilor. La nivel național, uh, se propune un contract de parteneriat care, în esență, este un acord între Uniunea Europeană și cei care sunt responsabili cu implementarea politicilor la nivel național, regional și local în vederea obținerii de rezultate cu acele fonduri. Domeniul de aplicare al acelui contract este politica de coeziune și întrebarea este dacă n-ar trebui să fie extins și pentru alte fonduri. În raportul de coeziune se subliniază faptul că acest contract de parteneriat trebuie să descrie mecanismele de coordonare între fonduri europene. La un al treilea nivel, la nivelul beneficiarilor, Comisia așa cum se spune în acest document de lucru, este preocupată de posibile complexități, adică multiplicarea regulilor de eligibilitate. Documentul bugetar sugerează o mai mare armonizare a regulilor de eligibilitate și implementare și identificare de reguli comune între diferitele mecanisme de finanțare acolo unde acest lucru este posibil. Și exact asta și facem în prezent la Comisie ca parte a Uh, proiectului nostru de propunere. Aș vrea să subliniez două aspecte care ne preocupă în prezent și care cred că răspund puțin la întrebările puse de vorbitori. În primul rând, ideea că trebuie să avem o unică metodologie de dezvoltare, unică, un unic tip de abordare uh, pentru toate cele patru fonduri care se adresează dezvoltării rurale. Pescuit, dezvoltare rurală, fondul social și uh, FEDER adică beneficiarii, ar trebui să trebuiască să abordeze toate aceste fonduri în același fel. Deci să evităm uh, suprapunerea de reguli. Apoi, finanțarea încrucișată, un alt aspect care a fost subliniat aici. Finanțarea încrucișată este un aspect important, fiindcă permite beneficiarilor la nivel local să aleagă cea mai bună modalitate de a combina fondurile pentru a se asigura că proiectele lor sunt duse la bun sfârșit. Însă, deocamdată este clar că regulile pentru finanțarea încrucișată sunt prea complexe și uh, ar putea să fie simplificate sau îmbunătățite. Asta este un lucru pe care îl studiem. Și aș vrea să subliniez și importanța pe care o alocăm noi din perspectiva finanțării comune a inițiativelor, deci importanța pe care o acordăm uh, nivelului local în contextul european, poate cea mai importantă platformă este cea care urmărește combaterea sărăciei. Și pe acea platformă ne gândim să reunim fondurile pentru a lucra împreună în zonele rurale și urbane pentru a asigura rezultate concrete pe teren. Avem de asemenea în studiu o propunere de revizuire a regulamentului financiar. Una dintre chestiunile menționate aici a fost armonizarea controalelor și revizuirea acestui regulament financiar propune o armonizare parțială a mecanismelor de asigurare pentru politicile de gestionare partajată. Însă apar și dificultăți în procesul de armonizare. Mulți dintre factorii interesați în discuțiile pe care le-am avut cu ei au subliniat uh, diferențele dintre cheltuielile din agricultură sau din fondul um, structurale de exemplu. Astea ar fi doar câteva exemple. În concluzie, Comisia are în vedere trei principale elemente. O abordare mai strategică pentru a asigura prioritizarea fondurilor, pentru a simplifica gestionarea fondurilor la nivelul administrațiilor locale, pentru a facilita accesul beneficiarilor la fonduri la nivel operațional. O ultimă remarcă. Putem face multe lucruri la nivelul um, de reglementare european, dar cred că statele membre și autoritățile locale și regionale trebuie să joace și ele rolul. Și S-a menționat aici fragmentarea structurilor la nivel național. Aici, iată, statele membre trebuie să intervină în contextul subsidiarității. Un alt aspect important este că organismul responsabil cu implementarea politicii de coeziune să folosească toate oportunitățile pentru a asigura proiecte integrate. Mulțumesc, Peter. George, dacă vrei să spui câteva cuvinte. Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc călduros uh, oaspeților uh, care au făcut prezentări și au făcut comentarii foarte interesante. Aș vrea să vă mulțumesc și colegilor pentru contribuții și comentarii și sper că toată lumea va pune umărul cu propuneri și va face o contribuție constructivă la finalizarea acestui raport. Mulțumesc! În februarie planificăm adoptarea acestui raport și vreau să vă mai spun că apreciem foarte mult uh, tot uh, ceea ce am aflat astăzi de la oaspeții noștri, informații care ne permit să înțelegem mai bine munca uh, practicienilor și punctul lor de vedere în legătură cu lucrurile care ar putea să le ajute în activitate și să crească eficiența fondurilor europene. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru angajamentul uh, de a uh, lucra în continuare pentru a spori eficiența uh, politicilor de dezvoltare prin armonizare, printr-o armonizare care ar permite să combinăm sinergiile aveți din partea Parlamentului și a Comisiei Regii sprijin în această direcție în direcția structurării viitoarelor politici, astfel încât să sporim uh, eficiența investițiilor din fonduri europene. Mulțumesc încă o dată și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este audierea publică legată de locul ocupat de orașele și municipiile Europei în cadrul politicii de coeziune. Avem timp până la 11.45 pentru această dezbatere și avem cinci vorbitori, doi colegi care vin de la Comisia Europeană, începem cu Comisia, avem și uh, reprezentanții Eurocities și un profesor de la Universitatea din uh, Praga, invitat un alt profesor de la un institut de cercetări din uh, Budapesta. Uh, Michel Derban nu a putut fi alături de noi uh, astăzi, așa că fără să mai pierdem timpul, dau cuvântul domnului Daniel Muche, care va vorbi despre evaluarea <clears throat> birourilor inițiativei comunitare urban. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea v-aș ruga să fiți cât se poate de concis. Deci, Daniel Muche, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Am și o mică prezentare, iată, pe ecran. Thank you. I wanted to start. Mulțumesc. Vreau să încep prin a prezenta inițiativa Urban. Așa că haideți să trecem la următorul transparent. Ce era Urban 2? această uh, inițiativă se referă la problemele uh, comunităților în criză. E vorba de zone în care șomajul este mare, în care uh, lipsesc uh, spațiile verzi și există foarte multe probleme sociale, infracțiuni și așa mai departe. Toate aceste lucruri uh, se petrec în aceeași zonă urbană. Am elaborat 70 de programe în 14 state membre. E vorba însă de zone în care locuiesc un număr destul de mic de persoane. E o, o, o comunitate în, de, în jur de 30 de uh, mii de oameni, vă spuneam de dimensiunea comunei Etterberg din Bruxelles, ca să faceți o comparație. Dacă vă uitați la uh, finanțare, veți vedea că intensitatea finanțării a fost foarte mare și că în medie aceasta a fost uh, similară cu uh, finanțarea obiectivului 1 pe aceeași perioadă. Deci probleme foarte mari, finanțare foarte intensă, iar metoda urban propunea o abordare integrată a problemelor economice, sociale și a, a mediului fizic, a, a înfățișării uh, respectivei a, a, comunități. Asta s-a făcut printr-un parteneriat puternic local cu municipalitatea, cu toți actorii relevanți pe plan local. Încă o dată, aici am pus niște cifre, dar uh, cuvântul cheie este că evaluarea a fost una foarte amănunțită. Am făcut o uh, trece în revistă a, toat, a tuturor programelor, am luat în considerare toate informațiile, atât de ordin uh, statistic, cât și cele provenite din program și am a, uh, ajuns să avem 15 a, uh, studii de caz foarte amănunțite. Acestea reprezintă o, un amestec echilibrat de abordări și strategii europene unele dintre ele provin din experiența marilor orașe, altele din experiența orașelor mai mici. Aceste 15 cazuri au fost cât se poate de reprezentative și au implicat vizite de trei săptămâni, interviuri cu toți actorii locali, uh, trecerea în revistă a proiectelor de la nivel, de la nivel uh, local și uh, în total, uh, această activitate ne-a luat peste 18 uh, luni. Am lucrat împreună cu un, uh, o comisie de trei experți, Michael Parkinson, care este în favoarea programului Urban, dar am avut și un profesor italian foarte sceptic și Ian Lamboy, care se află undeva la mijloc. Împreună ei au filtrat toate aceste rapoarte și au pus la îndoială Uh, rezultatele pentru a uh, ajunge până la urmă la miezul problemelor. Pe dragul prezentării am împărțit uh, am împărțit rezultatele obținute în trei categorii. Generarea fizică a acestor comunități, reconstrucția economiei locale și excluziunea socială dar uh, vă spuneam că ele au fost uh, tratate în mod integrat. Unul din proiectele pe care, la care am participat uh, personal a fost uh, o clădire care a fost renovată și care a devenit, a devenit centru de uh, pregătire profesională pentru uh, șomeri. În cadrul acestui proiect s-a Uh, urmărit atât uh, regenerarea fizică cât și revigorarea economică, dar mai ales uh, excluziunea socială. Sunt foarte multe cifre din nou aici, n-am să vă dau prea mult timp să vă imaginați ce înseamnă 2.314.000 de metri uh, pătrați de clădire renovată. Dar trebuie să vă spun că foarte multe lucruri s-au schimbat în, în mediul fizic, pentru că put, se pot vedea acum uh, clădiri uh, renovate, spații verzi, um, zone pietonale și așa mai departe, lucruri care nu existau la începutul uh, proiectului. Acum, în ceea ce privește uh, economia locală, iarăși aveți foarte multe cifre, dar E vorba de foarte multe măsuri uh, la nivel micro sprijinirea incubatoarelor de afaceri, a afacerilor din domeniul serviciilor, microfinanțări și crearea de locuri de muncă. Pentru că atunci când am analizat statisticile zonei, am descoperit că ratele șomajului și Uh, celelalte cifre urma, uh, aveau tendința să urmeze tendința globală a orașului. Dacă orașul întregime uh, trecea printr-o perioadă grea, atunci și cartierul respectiv urma aceeași tendință. Și am ajuns la concluzia că lucrurile se pot schimba de jos în sus, de la nivel micro, Însă, dacă uh, vrei să ai rezultate, trebuie ca uh, acțiunea să se uh, concentreze la nivel macro. În ceea ce privește excluziunea socială, aici uh, lucrurile erau aproape, aproape tangibile, aproape vizibile. Dacă te uh, plimbi printr-o zonă uh, reconstruită prin uh, Urban 2, afli că există dovezi fizice privind pregătirea profesională, privind serviciile oferite și într-o zonă mică este posibil cu uh, relativ puțin bani să se schimbe chiar rata uh, criminalității. Deci cam acesta ar fi impactul în termeni economici, regenerare fizică și în termeni de excluziune socială. Pe orizontală acum, iată poate cea mai important, cel mai important rezultat al acestei evaluări. A, proiectele de succes au fost cele care au fost gestionate de uh, oameni ai locului. Ei au fost implicați în uh, elaborarea proiectelor uh, și în gestionarea lor pe tot uh, parcursul implementării. Și acest lucru este foarte important pentru mine ca economist. M-aș fi așteptat ca un anumit gen de gestiune, un, anumit tip de administrator să se bucure de succes. Uh, Important este însă, constatăm, că uh, oamenii locului să fie implicați în proiect de la început până la sfârșit. În 80% dintre cazuri acest lucru s-a întâmplat, iar uh, parteneriatele care s-au creat în aceste proiecte au fost inclusive, au, au implicat un număr mare de actori locali. Dar dacă partenerii locali sunt uh, uh, importanți, să vedem care este rolul actorilor mai uh, mari. Aceștia vin cu experiență și uh, se află în poziția de a uh, proiecta aceste uh, programe. Una dintre trăsăturile cheie ale programului Urban 2 a fost că foarte um, a avut loc o, o creștere a capacităților actorilor locali, ceea ce a dus la o durabilitate a proiectelor. Prezența actorilor de la nivel central a fost și ea uh, esențială. Uh, pentru că foarte multe dintre proiectele inițiate uh, în cadrul Urban 2, 60% continuă și după încheierea acestui program. Dacă, uh, sigur, uh, renovezi o clădire, nu e nevoie să o renovezi la nesfârșit, însă 60% dintre proiecte au continuat și după încheierea programele. Dacă un program de succes e caracterizat de inițiativa uh, localnicilor, implicarea localnicilor în implementare, atunci un program de succes este caracterizat și de prezența actorilor majori care pot să contribuie la continuitatea proiectelor. Și acum cred că este ultimul uh, transparent. nu mi-aș face treaba ca evaluator dacă nu aș semnala și uh, o altă constatare. Au fost probleme cu monitorizarea proiectelor pe parcursul lor. ele încep de obicei ambițios, au foarte mulți indicatori Uh, de planificare. Au existat peste 4.000 de astfel de indicatori și mi se pare că este puțin cam mult. Au fost cam 59 de indicatori per program. Mult. Iar foarte mulți din acești indicatori nu au fost uh, nici măcar colectați în teren, nu au fost măsurați. În unele uh, în unele cazuri chiar logica intervenției a fost neclară. Unii administratori de proiect au fost întrebați care sunt uh, problemele și, de exemplu, uh, s-a spus uh, e vorba de șomaj pe termen lung. Și ce ați făcut? Am construit un centru comunitar. Păi și cu ce contribuie aceasta la combaterea șomajului pe termen lung? Nu avem nicio idee. Deci, Uh, s-a constatat că uneori programul nu răspunde la nevoile uh, comunității. Deci nu se, și, și după aceea nu s-a măsurat uh, nivelul de progres. E foarte important să știi care sunt nevoile, să știi ce e de făcut și în ce fel acele nevoi vor fi satisfăcute la un moment dat iar dacă acele nevoi nu sunt satisfăcute, trebuie regândit întregul program. Una dintre concluzii din recomandări este că ar trebui să existe o logică a intervenției foarte bine pusă la punct și ar trebui să fie mai puțini indicatori, dar foarte bine urmăriți. Și aici, uh, probabil că iarăși um, actorii majori ar putea să contribuie la uh, instruirea localnicilor în această direcție. Și acum chiar ajung la ultimul transparent. Dacă ne uităm la zonele urban 2, a existat o îmbunătățire semnificativă între 2000 și 2006. Reiese acest lucru din statistici, din uh, studiul uh, acelor uh, studii de caz, care arată o îmbunătățire clară. cu o singură excepție care uh, subliniază încă o dată faptul că uh, economia globală influențează foarte mult felul, ceea ce se întâmplă la nivel local. Există, sigur, uh, limite ale programelor de dezvoltare locală, pentru că e vorba de zone restrânse și nu se poate rezolva totul Uh, de obicei, oamenii nu uh, știu foarte multe despre ceea ce există în afara uh, acestor zone. Însă, în zonele restrânse se pot face foarte multe îmbunătățiri dacă sunt implicați actorii locali, localnicii, grupurile comunitare și dacă aceștia acceptă prezența actorilor majori de la care să învețe Um, aspectele teoretice. De trebuie, în concluzie, să știi uh, ce este de făcut, care va fi rezultatul și să știi să măsori rezultatele. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, uh, trebuie să fiu foarte brutală acum. Dacă doriți să purtați și o discuție cu colegii din Parlamentul European, Trebuie să vă rog pe cei care vor interveni în continuare să respectați limita de 10 minute ca să rămână timp și pentru discuție. Acum îi voi da cuvântul domnului Piscus de la Comisia Europeană, Departamentul pentru Coeziune Teritorială să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la cinci puncte. În primul rând, de ce sunt importante pentru noi orașele. Apoi să vă povestesc despre experiența noastră legată de dimensiunea urbană în perioada actuală de programare. Apoi o să vă spun câteva cuvinte despre despre ideile referitoare la viitoarea dimensiune urbană și apoi despre ce se întâmplă dincolo de politica de coeziune. De ce sunt importante orașele pentru noi? Două treimi sau chiar trei sferturi din populația Uniunii Europene locuiește în orașe, în zone urbane. Există un potențial important de creștere și se recunoaște că orașele sunt motoare ale, creștere, ale creșterii, sunt centre de inovare, însă orașele sunt și zone de provocare pentru că există și de probleme, pentru că există disparități, o polarizare socială din ce în ce mai mare și aceste lucruri slăbesc poziția economică a orașelor. Nu există legături suficiente la nivel regional între orașe. Orașele mari au un rol esențial pentru a răspunde provocărilor climatice, provocărilor demografice și pentru a rezolva problema integrării migranților. Criza financiară a înăutățit situația multor orașe și municipalități. Dacă analizăm dimensiunea urbană în, program, în perioada actuală de programare, observăm că nu s-a continuat inițiativa urban, care a avut succes. Ea a fost integrată pe baza articolului 8. Am extins conceptul metodologic la toate orașele și regiunile, astfel toate devin eligibile pentru a primi finanțare din uh, politica de coeziune. Însă acest articol 8 se bazează pe voluntariat și nu toate regiunile, nu toate orașele se folosesc de aceste prevederi. Partea pozitivă a demersului de mainstreaming a fost că în multe programe operaționale dezvoltarea urbană a devenit un subiect important. În momentul în care am analizat programele operaționale, am văzut că o sumă de aproximativ 10 miliarde a fost dedicată pe axele prioritare urbane. Instrumentele de inginerie, instrumentele de inginerie financiară Jessica a venit ca un element nou viteza de implementare a acestui instrument a crescut. Care sunt punctele slabe? În multe programe operaționale s-a pus accentul pe investiții sectoriale și s-a vorbit foarte puțin, s-a folosit foarte puțin abordarea integrată. Au existat puține semne de implicare directă pe plan local a orașelor și, din păcate, nu au fost uh, nu a fost utilizată foarte mult experiența pozitivă desprinsă din urban. De curând am analizat implicarea locală a actorilor locali și am văzut că, în general, participarea nu era una suficientă în programare Participarea era în general limitată la consultări formale și informale în faza de programare. Nu exista o implicare foarte mare în faza de punere în aplicare. Dacă am întrebat reprezentanții orașelor dacă s-au implicat în faza de programare, de ce mai multe ori ni s-a spus că nu. Este păcat, așa cum spunea și Daniel, pentru că pentru reușita inițiativelor uh, comunitare urban, uh, simțul proprietății era foarte important. Și am încercat să îl reintroducem pentru următoarea perioadă de programare. Al cincilea raport de coeziune, după cum știți, a subliniat importanța unei agende urbane ambițioase, recunoaște rolul orașelor și rolul rolul pe care l-au orașele, orașele în îndeplinirea obiectivelor strategiei 2020. Nu doar obiectivul de creștere durabilă, ci și cel de creștere inteligentă și durabilă. De aceea subliniem rolul important pe care îl vor juca orașele în îndeplinirea acestor obiective. Raportul de coeziune subliniază și nevoia de implicare mai mare a orașelor în perioada de pregătire și de punere în aplicare. Acestea ar trebui să joace un rol mai important la nivelul comitetelor de monitorizare. Raportul solicită și o abordare mai flexibilă în ceea ce privește domeniile pentru care va fi definită strategia sau programul, având în vedere cerințele coeziunii teritoriale. Se poate întocmi o strategie pentru o vecinătate sau pentru, pentru un cartier sau pentru un oraș întreg sau pentru o zonă metropolitană. comisarul de profil, comisarul nostru, a propus, printre altele, acțiuni țintite pentru zonele defavorizate și s-a propus uh, aplicarea inițiativelor comunitare existente în aceste zone. O abordare integrată, o implicare de jos în sus a actorilor locali și folosirea rețelelor și intensificarea acestora. Dorim să folosim programe ca URBACT în acest sens. De asemenea, se propune folosirea mai intensă a instrumentelor financiare pentru regenerarea urbană pe baza experienței Jessica. Comisarul este interesat de o agendă teritorială mai amplă, nu doar pe politicile de coeziune. El promovează și participă activ la discuțiile care ar trebui să ne ducă la o mai bună înțelegere a provocărilor cu care se confruntă orașelor, orașele și să înțelegem care sunt exemplele de orașe care au reușit să depășească problemele și cum ar putea să fie de ajutor politica de coeziune în acest sens. DigiRegio este... A început proiectul Cities of Tomorrow, orașele de mâine. Deja am organizat două ateliere de lucru și îl pregătim pe al treilea. Prezentarea acestor ateliere, rezultatele lor și discuția care a urmat sunt se găsesc pe internet. Vrem să întocmim un raport în martie, anul viitor, și vom împărtăși, vă vom împărtăși și dumneavoastră rezultatele acestui exercițiu, la care au participat reprezentanții mai multor orașe europene. Domnul comisar sprijină activ exercițiul comun al statelor membre al mai multor instituții și asociații europene, un cadru de referință pentru orașe durabile. Aceasta este unealta care ar trebui să ajute orașele să pună în aplicare principiile cartei de la Leipzig cu privire la orașele durabile. Președinția este comună din partea CMR, Franța, Belgia și DigiRegio aduce asistența tehnică. Urmează să începem faza de testare în 60 de orașe alese. Faza de testare urmează să se încheie peste un an și sperăm că după aceea vom, dacă se obțin rezultate pozitive, acest instrument va fi pus la dispoziția tuturor orașelor europene care doresc să-l folosească. Aici am încheiat și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea interesantă și acum am să-i dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Paul Bevan, secretar general al Eurocities. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă acces pe trei aspecte în timpul pe care l-am la dispoziție principiul abordării integrate, agenda urbană ambițioasă, care a fost menționată deja, și chestiunea geografiei variabile. Dovezile pe care le-am auzit din partea urban și ce, eh, dovezile pe care le avem noi eh, ne fac să recunoaștem faptul că politica de coeziune are un impact de durată atunci când se combină mm, măsuri economice, sociale și de mediu. Există situații în care această abordare integrată este cel mai bine să fie gestionată la nivel local, în orașe, fiindcă acest nivel local este locul cel mai apropiat de oameni, uh, orașele pot să grupeze toți factorii de interes Adică se face o gestionare la fața locului. Liderii orașelor sunt reprezintă și nivelul cel mai responsabil și mai de încredere în ceea ce privește guvernarea. Prin urmare, integrarea funcționează cel mai eficient la nivel, la firul ierbii. Și știm că putem să obținem rezultate mai bune printr-o abordare integrată. Însă, așa cum s-a spus deja aici, abordarea integrată nu s-a aplicat încă pe scară largă în perspectiva actuală. Trebuie să ne asigurăm că pe viitor coordonarea programelor permite acest lucru, mai ales Fondul Social și FEDER. Activitatea noastră ca parte a uh, Uh, anului european pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale arată cât de puternică este această abordare integrată. Se, se abordează coeziunea teritorială și socială din perspectiva legăturilor care există între agenda digitală, uh, transport, formare, ocupare și furnizarea de servicii sociale de calitate, fiindcă orașele, până la urmă, sunt sisteme pentru mobilitatea socială ocazia de a găsi locuri de muncă, ocazia de, a, de a-ți îmbunătăți abilitățile, de a găsi noi locuri de a-și îmbunătăți stilul de viață. Acestea sunt motivele pentru care oamenii vin în orașe și urbanizarea este un factor motor global. Nu trebuie deci să scăpăm din vedere acest rol al orașelor ca forțe motrice care dau um, Uh, capacități economiei, de a, economiei europene de a face față la nivel uh, global. Modelul european este unul uh, diferit. Avem orașe care oferă o calitate bună de viață, avem uh, concentrații urbane cu servicii publice bune, lucru uh, diferit în Europa datorită organizării noastre, lucru care ne oferă un avantaj față de urbanizarea care se produce în celelalte părți ale lumii. Acest model european urban trebuie să fie protejat și trebuie să fie sprijinit de politicile de coeziune. Prin urmare, ne mulțumește faptul că există o agendă urbană ambițioasă în cel de-al cincelea raport de coeziune, fiindcă, după părerea noastră, politica de coeziune se referă la uh, eliberarea potențialului teritorial, la valorificarea lui. Asta înseamnă, de fapt, coeziune teritorială. De-a lungul politicilor de coeziune am vorbit de multe ori despre reducerea disparităților regionale, dar e prea puțin să spunem asta. Uh, ce trebuie să facem este să înțelegem potențialul fiecarei regiuni și să înțelegem că aceste potențiale diferă, funcțiile regiunilor diferă de la o regiune la alta. Nu putem să ne așteptăm că o zonă rurală de frontieră din Irlanda să aibă același PIB per capita ca orașele mari din Europa. Îndeplinesc funcții diferite. Nu o să reducem niciodată aceste decalaje între PIB per capita, între o zonă rurală și oraș, așa cum se sugerează uneori. Trebuie să recunoaștem, să acceptăm această diferență și să înțelegem că diferențele sunt necesare la nivel teritorial. Și trebuie să ne axăm pe rezultate, mai ales în această situație critică prin care trecem din punct de vedere financiar. Politica de coeziune trebuie deci să Uh, exploateze potențialul teritorial acolo unde acesta poate produce impactul maxim, și anume în zonele urbane. Includerea identificării tuturor aspectelor cu alocări financiare specifice reprezintă un pas înainte important. și trebuie pentru a obține rezultate să ne axăm pe locurile unde se pot obține cel mai mari um, uh, schimbări, cel mai mare impact unde cel mai mare potențial de afaceri sau cele mai bune piețe de forțe de muncă, de desfacere există pentru companii. Orașele, deci, sunt cele care trebuie să facă Europa mai competitivă. Există, după cum știm, Um, aceste orașe sunt locuri unde se produc uh, cam 80% din emisiile de gaze cu efect de seră și unde sărăcia și excluziunea sociale sunt foarte pregnante. Acestea sunt niște obiective foarte importante pentru e 2020. Considerăm că rapoartele de coeziune conțin sugestii conform cărora autoritățile urbane trebuie să joace un rol mai important în elaborarea agendei urbane. Așa cum am auzit de la comisie, evaluarea perspectivei actuale arată că autoritățile uh, locale nu sunt implicate. Există uh, probleme legate de mandat, de, de implicare și de aceea este foarte important să avem o abordare uh, obiectivă dacă vrem ca agenda urbană să reușească. Trebuie să facem eforturi pentru a ne asigura de acest lucru. Trebuie să existe fonduri alocate pentru măsuri urbane, cu condiția ca autoritățile urbane să fie implicate, cu condiția să existe delegare de competențe către aceste autorități, să existe o listă clară de orașe convenite cu Comisia. Și ultimul meu punct se referă la geografia variabilă. Pe lângă această abordare transectorială, această integrare a tuturor temelor, dezvoltarea integrală se referă și la integrarea teritorială. Sprijinim propunerea de a permite o mai mare flexibilitate la organizarea programelor operaționale pentru a reflecta mai bine geografia proceselor de dezvoltare, variabilele geografiei economice și sociale, nu doar cele fizice. Noi suntem pentru sprijinirea zonelor funcționale care uh, se bazează pe orașe pentru a asigura o abordare mai integrată. Acest lucru e absolut logic, fiindcă orașele au un rol esențial în ceea ce privește factorii interesați, atât la nivel teritorial, cât și la nivel, diferite niveluri de guvernare. Asta este cea mai bună cale pe care noi o putem sugera pentru a aborda relația urban-rural, recunoscând uh, interdependența dintre acestea, nu încercând uh, să combatem diferențele și să le abordăm prin programe diferite și separate. În încheiere, în această perioadă de euroscepticism pe care o traversează Europa, uh, Europa trebuie să, să fie mai apropiată de cetățenii săi și să-și axeze resursele și eforturile acolo unde trăiesc majoritatea cetățenilor. Mă refer la eh, structurile de guvernare cele mai de încredere, cele mai responsabile, fiindcă aici eh, sunt adevăratele oportunități. Legătura cu obiectivele eh, UE 2020 este absolut logică. Inteligent, creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Asta se poate realiza în Europa doar dacă avem orașe inteligente, durabile și inclusive. Mulțumesc! Mulțumim domnului Bevan pentru această contribuție interesantă și acum îi dau cuvântul profesorului Ludek Sicora de la Universitatea Charles din Praga. Aveți cuvântul. Thank you. Dear Chair, ladies and gentlemen, to this... Bună ziua, doamnelor și uh, domnilor! Suntem aici uh, pentru a uh, discuta rolul orașelor europene în politica de coeziune și mi-am pus trei întrebări. Care este rolul orașelor în a răspunde provocărilor majore? Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a răspunde cu succes acestor provocări și care este rolul politicii de coeziune în sprijinirea orașelor și pentru a răspunde acestor schimbări sociale? Mă voi concentra pe orașele de dimensiuni mari și medii și vă voi vorbi despre experiența Uh, mea, care provin dintr-o uh, țară, dintr-un stat membru uh, recent aderat la Uniunea Europeană. Cred că societățile urbane, orașele, au puterea de a reacționa în numele societății, dar câteodată zonele urbane sunt tratate ca locuri în care dezvoltările sociale au loc, comițându-se calitatea vieții și condițiile în care aceste schimbări se petrec. Uneori uh, am constatat că implementarea uh, calendarilor uh, de acțiuni pentru programul urban ar trebui să se concentreze mai mult pe reacții care nu presupun finanțare o, finanțare prea generoasă. imperativul major pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă este uh, o societate a, a alegerilor uh, inteligente din punct de vedere economic, social și cultural. Și am să vă dau câteva exemple de provocări și de posibile reacții din partea orașelor noastre la aceste provocări. Una dintre provocările majore se referă la poziționarea orașelor noastre în uh, sistemul uh, economic mondial și uh, provocarea demografică, îmbătrânirea populației. Care acție putem întări zonele de nișă în care orașele europene pot fi competitive? Putem încuraja îmbătrânirea activă, implicând atât tinerii cât și oamenii în vârstă în activități constructive. cred că ar trebui să uh, construim orașele în, în, uh, având ca punct de plecare serviciile, cercetarea, cultura și educația. Aș întări în mod special rolul educației, pentru că acum traversăm o criză economică și uh, din uh, domeniul educației putem să ne extragem resursele. populația trebuie să aibă posibilitatea de a alege Însă, lipsesc anumite, însă acest lucru nu se poate întâmpla dacă lipsesc anumite condiții de bază. Um, accesul la sisteme de informații, locuințe decente și uh, servicii de transport. O a doua provocare ar fi cea a creșterii durabile costurile crescând ale energiei uh, pun adevărate probleme de securitate pentru creșterea uh, durabilă a orașelor. Trebuie să uh, căutăm modele eficiente de construcții pentru eficientizarea consumului de energie. Trebuie să construim zone urbane funcționale din acest punct de vedere. Trebuie să ducem o politică de combatere a, a întinderii excesive, geografic vorbind, a orașelor, de uh, reconversie a uh, zonelor fost, uh, indus, foste industriale și de integrarea sistemelor de transport. Și o a treia provocare, un alt treilea exemplu pe care l-am ales, ar fi cel al creșterii inclusive. În cercetarea mea am uh, observat că crește în sânul orașelor diversitatea culturală. Există aici uh, societăți paralele și uneori segregate. Un număr sporit de Uh, comunități uh, închise în interiorul orașelor pe care le-am studiat. O reacție ar fi integrarea socială, toleranța culturală și pluralitatea. O coeziune socială bazată pe uh, o societate educată și tolerantă din punct de vedere cultural, organizată în jurul unei clase mijlocii europene politicile de integrare și antisegregaționiste trebuie să respecte diversitatea culturală și pluralitatea. Pentru că, deși um, promovăm uh, toleranța, practicăm integrarea, mai ales în uh, comunitățile semi-urbane uh, sau chiar în comunitățile rurale. Avem nevoie de o infrastructură mai bună din punct de vedere al transportului, al accesului la informații și la uh, universul digital. Cred că am uh, obținut foarte multe în uh, domeniul planificării urbane, în uh, domeniul uh, reconversiei zonelor uh, industriale, dar mai sunt foarte multe de făcut. S-a vorbit deja astăzi deja despre felul în care evoluția orașului pe ansamblu influențează viața comunităților de dimensiuni mai mici. De câteva zeci de ani se vorbește despre orașele policentrice care care împărtășesc uh, valori în cadrul aceleași uh, metropole urbane. Se vorbește despre rețelele multinucleice și despre sinergii din domeniul uh, economic, social și eu sunt pentru condiționarea sprijinului. De exemplu, Uh, de exemplu, un imperativ ar fi încurajarea uh, utilizării mai eficiente a energiei. Am vorbit deja despre integrarea teritorială și despre dezvoltarea holistică, nu numai la nivel uh, al orașelor, ci și la nivel regional, policentric. Și cred că e foarte important să uh, alegem uh, în mod foarte inteligent zonele pe care le încurajăm din punct de vedere financiar. Și uh, ultimul transparent, aș vrea să văd orașe rezistente în Europa care sunt capabile să treacă peste incertitudini, precum perioada pe care o traversăm acum. Trebuie să aibă o gestiune adaptivă, flexibilă, care să aibă uh, obiective foarte clare în funcție de condițiile locale specifice. Trebuie încurajată o abordare la nivel local. Trebuie să se permită experimentarea, inovarea și Uh, formarea de rețele care să împărtășească bunele practici. Trebuie ca puterea de decizie să rămână la nivel local și regional pentru a reflecta uh, condițiile locale, atingând scopuri uh, propuse la nivel european. Mulțumesc, domnule profesor, pentru prezentare, iar acum aș dori să îl invit pe următorul vorbitor, domnul Ivan Tosic, de la Institutul de Cercetări Metropolitan din Budapesta. Uh, Mulțumesc foarte mult. Am șase lucruri de spus. În primul rând că strategia 2020 este un punct de plecare bun pentru viitoarea politică de coeziune durabilitatea de mediu și modelul social european trebuie realizate prin dezvoltare economică și prin crearea de locuri de muncă. Acest lucru nu este ușor de realizat. Aceste obiective se contrazic reciproc și orice politici care urmăresc atingerea unui obiectiv creează probleme pentru celălalt. Pe de o parte, dezvoltarea eficienței economice poate duce la orașe care rămân în urmă. De exemplu, Detroit, în Statele Unite, este un oraș în care două treimi din populația au pe care două treimi din populație l-a părăsit din cauza mm, problemelor economice. Obiectivele um, strategiei 2020 pot crea și alte probleme. Obiectivele prea ambițioase vor duce la aglomerarea de mijloace financiare în anumite zone locuințele noi reprezintă o idee interesantă, dar ele sunt de 8 ori mai uh, scumpe decât economiile de energie prin uh, mijloace clasice. Dacă ne concentrăm pe politici ieftine, um, oamenii bogați ar putea părăsi orașele. Aveți aici un exemplu? de oraș în interiorul căreia densitatea crește și deja se demolează anumite zone bune pentru a se reconstrui zonele pentru persoanele bogate care au părăsit orașul. Un alt exemplu dintr-un stat membru în care uh, populația romă exclusă are condiții de viață mai bune, dar la 20 de kilometri de oraș și această investiție a parafat definitiv excluziunea lor. Politica de coeziune este o politică de dezvoltare foarte importantă. Are două obiective. Pe de-o parte, regiunile defavorizate să le prindă din urmă pe celelalte și să descurce bine. Și, un alt lucru foarte important, îndeplinirea uh, obiectivelor uh, strategiei 2020 în mod integrat. Chiar dacă bugetul uh, Uniunii Europene este în pericol și uh, există foarte multe obiective de cheltuire a fondurilor europene, credem că bugetul pentru politica de coeziune ar trebui să rămână la același nivel. Apoi să se pună accentul pe integrarea, pe dezvoltarea integrată, pentru că Astfel se pot contracara efectele negative ale pieței fără frontiere. Aici este un plan pentru construcția de autostrăzi în 36, 1936, înainte să existe linia de demarcație care a apărut în 45. În 19, până în 1996 nu s-au construit uh, aproape deloc autostrăzi în statele membre noi. Trebuie concentrate resursele către statele membre noi. Cum ar trebui să funcționeze politica de coeziune integrat? Cele trei obiective ale strategiei 2020 pot fi realizate pe plan urban amplu. Regiunea urbană funcțională este nivelul teritorial corect pentru a răspunde provocărilor economice și de mediu și sociale, pentru a lupta împotriva uh, aglomerării de trafic, excluziunii populațiilor migrante și minoritare și așa mai departe. Regiunile funcționale urbane sunt uh, de obicei regiuni slabe din punct de vedere administrativ și politic. Trebuie să se schimbe situația, trebuie să existe să apară lucruri noi. În uh, cazul Budapestei, orașul propriu-zis uh, ocupă zona colorată cu galben. Ar trebui să coopereze cu regiunile din jur, însă această cooperare deocamdată este foarte slabă. Care ar trebui să fie dimensiunea urbană a politicii de coeziune? Cred că ar trebui să revenim la spiritul programului urban, dar nu în formatul urban 3 pentru că acesta a avut multe probleme, multe puncte slabe. Transfera problemele din uh, zonele de intervenție către altele și fără să, să contribuie cu nimic la dezvoltarea zonelor uh, vecine. Și nu s-a, uh, programul Urban 3 nu a atacat cauzele sărăciei e, s-a intervenit doar pe detalii nesemnificative. Europa trebuie să aducă o abordare integrată în zone urbane pentru a urmări, pentru a evita politici sectoriale pe viitor. Aici este un exemplu de dezvoltare neintegrată la 20 de km de centrul unui oraș european. Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol important pentru a iniția planificarea integrată, deoarece deciziile pe plan național nu merg în această direcție în general. Sigur că nu există soluții unice. Cadrul uh, comunitar trebuie să fie flexibil, să dea niște condiții minime de integrare și să se concentreze pe proceduri pentru planificarea integrată să impună această planificare în zonele urbane funcționale și să asigure implicarea actorilor. Planul de dezvoltare urbană integrată maghiar este un exemplu de planificare integrată și o condiție pentru obținerea finanțării europeană. Nu se poate obține această finanțare dacă nu se prezintă un plan semnat și contrasemnat de experți. Reglementările naționale ar trebui să creeze sisteme în care strategiile să fie proiectate de jos în sus. Strategiile integrate de dezvoltare teritorială ar trebui să concentreze toate resursele europene disponibile pentru zona respectivă, inclusiv FEDER și Fondul Social European și alte tipuri de finanțare n-ar trebui să se primească finanțare pe proiecte care nu fac parte dintr-o strategie teritorială integrată de dezvoltare aprobată local, care arată care sunt legăturile cu și cum se îndeplinesc prin proiectul respectiv obiectivele 2020. Și toate ideile alternative de finanțare ar trebui subordonate acestui obiectiv principal. Sunt multe opțiuni. Eu am ales 5 Primele două sunt cele mai puternice. Dacă s-ar introduce o directivă cadru pentru dezvoltarea teritorială integrată, aceasta ar fi cea mai bună opțiune. Următoarea ar fi o condiționalitate pentru dezvoltarea teritorială integrată, o abordare fostă în Ungaria. Următoarele trei opțiuni nu sunt la fel de bune o inițiativă comunitară nu este bună, metoda deschisă de coordonare de asemenea este o opțiune slabă. În concluzie, am să spun că strategia 2020 este un bun punct de plecare. Politica de coeziune trebuie să aibă două obiective. Integrarea, de asemenea, este importantă. Politica de coeziune ar trebui să se concentreze pe zone urbane și pe zone urbane funcționale. Spiritul uh, programului urban ar trebui să fie readus, reluat, dar nu în uh, formatul urban 3. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important pentru planificarea integrată și, în fine, există soluții pentru crearea unei politici de coeziune post-2013 care să se bazeze pe, dezvolt- pe strategiile de dezvoltare teritorială integrată. Acesta este ultimul slide. Trebuie să intervenim în orașe Uh, astfel încât nu doar să facem un oraș frumos, ci și o viață mai bună a locuitorilor săi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi foarte mult pentru această prezentare interesantă. Vă rog să aprindeți luminile, pentru că sunt gata să deschidem discuția. I'd like to give the floor to... Am să încep prin a da cuvântul domnului Peter Simon, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mă refer la trei aspecte care rezultă din prezentările pe care le-am auzit. Sunt de acord cu profesorul Toșici uh, că ne-a spus, uh, când a spus că dacă se um, includ autoritățile locale, doar așa se dau fondurile europene. În ceea ce privește programele operaționale, trebuie să se implice autoritățile regionale. Până acum acest lucru nu se întâmplă și de aceea uh, trebuie să subliniem nevoia acestui lucru. Deci, în măsura posibilului, autoritățile uh, de la fața locului trebuie să fie implicate și asta trebuie să fie obligatorie. Apoi, eficiența energetică, după cum ne-a spus domnul Sicora. În Copenhaga s-a prevăzut acest lucru, face parte din obiectivele comune și din politica de coeziune pentru zonele rurale, urbane desavantajate. În acele zone se încearcă să se îmbunătățească nivelul de trai. Dacă Uh, să face acest lucru fără a fi atât la eficiența energetică, costurile vor crește foarte mult. Prin urmare, iată o posibilitate ca fondurile structurale să fie alocate pentru renovarea acestor clădiri pentru noile state membre care din 2009 pot să beneficieze de aceste fonduri. Apoi, în ceea ce privește aceeași prezentare al profesorului Sicora, există migrația în ori spre orașe. 50% din um, locuitorii de peste 18 ani provin din migrație și în unele orașe procentul este și mai mare. Fondurile sociale vorbesc despre calificare, dar fondurile structurale trebuie să fie um, abordate din perspectiva obiectivelor de la Lisabona și UE 2020 și din acest punct de vedere este important să asigurăm existența infrastructurii fiindcă este vorba de o glisare inutilă, economică, aici și dacă se întâmplă acest lucru, cum credem că putem, modifica, putem gestiona modificările structurale? Și cred că în, asta trebuie să stea la baza viitoarei activități de fonduri structurale. Mai avem aproape o jumătate de oră, spune domnul președinte. Aș vrea să îi rog pe, pe expert să dea răspunsuri scurte, dacă sunt de acord pentru început. Cine dorește să intervină? Pot să răspund la una dintre remarci, cea referitoare la includerea autorităților. Da, este o concluzie foarte concretă din evaluările experților pentru Urban 2. Este important să se includă autoritățile și comunitățile locale. Mai există alte comentarii? Întreabă domnul președinte. Se pare că nu. Mulțumesc. Se pare că toată lumea este de acord. Domnul Olbricht, aveți cuvântul. Mulțumesc. Există un interes din ce în ce mai mare în dimensiunea urbană a politicii de coeziune, lucru inevitabil. Și există și câteva aspecte interesante. Am întrebări pentru experți. În primul rând, observația observație. E foarte interesant că după acest al cincelea raport am impresia că uh, Comisia Europeană și-a pierdut entuziasmul față de te- coeziunea teritorială. Entuziasmul se regăsește în uh, intervenția domnului Bevan atunci când vorbim despre coeziune teritorială. Dar nu cred că trebuie să ne blocăm aici. Asta ține deja de trecut. Și atunci întrebarea mea pentru comisie este, considerați că coeziunea teritorială este foarte, foarte importantă în continuare doar pentru că se regăsește în tratate? După cel de-al cincelea raport, eu nu cred că mai este cazul. Apoi, în al doilea rând, o întrebare. De ce generalizarea sau zonei urbane a eșuat. Era un plan foarte bun. De ce nu a funcționat? Este vorba de lipsa voinței politice sau este vorba de lipsa de instrumente prin care să se creeze obligații pentru statele membre și autoritățile de gestionare? fiindcă și elementele, uh, și instrumentele acestea sunt un element important. Și atunci, întrebarea mea pentru domnul Daniel Moche. Care a fost adevărata structură financiară pentru urban? Nu doar voința politică ce trebuie integrată. Din câte știu eu, uh, în uh, FEDER se vedeau niște excepții speciale care nu mai sunt valabile cu finanțarea aceasta încrucișată. Poate că mă înșel, puteți să ne explicați? Fiindcă în prima parte a întâlnirii am vorbit despre sinergii. Cum rămâne cu aceste sinergii? Deci putem folosi experiența utilizării fondurilor pentru a ajunge la o situație integrată? În statele membre pot să vă garantez că autoritățile gestionate sunt obligate de sistemele monofond să facă reduceri deci, metodologia urbană nu funcționează pentru acest sistem cu un singur fond. Asta este un comentariu. Și al treilea, după intervenția profesorului Tosic și profesorului Sicora, a rezultat o idee foarte interesantă, dar complet nerealistă în 2020, de, în 2020 și anume că putem separa creșterea inteligentă, uh, inclusivă și durabilă. E o idee minunată, dar care nu se poate regăsi în urban. Și sper că acest lucru nu va fi avut în vedere la abordarea administrativă. Ar trebui să existe o abordare mai realistă și mai pragmatică. Mulțumesc, spune președintele. Am vrea acum să invităm pe expert să răspundă. În ceea ce privește coeziunea teritorială, ne confruntăm cu următoarea situație. După dezbaterea privind Cartea Verde, statele membre și factorii interesați au convenit să nu mai irosească timpul, să aibă o abordare pragmatică și să treacă la operaționalizarea coeziunii teritoriale ca obiectiv UE pe patru domenii vom da o dimensiune teritorială mai mare documentului strategic, lucru care se menționează în cel de-al cincelea raport de coeziune. Deci vrem să avem un capitol privind teritorialitatea în cadrul strategic comun. În al doilea rând, insistăm asupra unei mai bune coerențe între politicile sectoriale cu impact teritorial. Am înființat un grup uh, la nivelul comisiei, am început dialogul cu statele membre și, în al treilea rând, facem eforturi să acționăm pe baza dinamicilor teritoriale, să uh, beneficiem de pe urma experienței ESPON și de asemenea, se urmărește luarea în considerarea accentului, nevoii de a pune accentul pe zonele urbane și abordarea de abordări privind dezvoltarea locală în politica de coeziune. Astea sunt deci implicațiile practice pe care le avem în vedere fără a aștepta inițiative cheie uh, și acum am să-i dau cuvântul colegului meu. Da, a fost o întrebare specifică pusă mie în ceea ce privește abordarea între fonduri specifice. Aveți dreptate. În Urban 2 exista o flexibilitate totală între măsurile FEDER și FSE. Deși uh, majoritatea banilor au venit de la FEDER, programele aveau discreție totală în ceea ce privește cheltuirea lor. Deci uh, majoritatea programelor aveau un mix de fonduri uh, și un program IETBR din Suedia a folosit toți banii pentru măsuri sociale de formare de tip FSE. Unul din Germania a folosit toate fondurile pentru măsuri FEDER uh, și în rest au fost um, orașe care au folosit fondurile în mod mixt. Altfel nu văd cum ar fi reușit să ajungă la rezultatele la care au ajuns dacă nu aveau această flexibilitate. Mai doresc să intervin experții, vă rog. Am fost întrebat aici de ce nu a reușit mainstream în perspectiva actuală. Cred că există excepții unde, evident, acest lucru nu a eșuat. Țările de jos este un exemplu în acest sens. Există orașe și există regiuni. Și mă refer la Berlin aici. În general, după cum am mai spus, cei care au experiență cu activitatea la nivel local și regional știu că întotdeauna există suprapuneri de mandate, de competențe politice și adesea la nivel regional există sentimentul că lucrurile trebuie întinse foarte subțire și egal pentru a putea fi echitabil și pentru a putea uh, lua în considerare pe toată lumea. Și același lucru este valabil și în ceea ce privește suprapunerile de mandate uh, și la nivel național. Statele membre, evident, nu au operaționalizat acest mainstreaming urban. Asta în ceea ce privește detaliile acestei agende urbane ambițioase. Alocarea unor fonduri pentru acțiuni urbane este o idee bună. Însă, regiunile vor continua să fie tentate să spună ne vom distribui acțiunile urbane egale în întreaga regiune, în loc să sprijinim orașele unde există potențial mai mare, care ar putea fi exploatat pentru a reuși să fim cu adevărat competitive acolo unde există mai mulți oameni. De aceea ideea comisiei, pe care am auzit-o verbal, dar nu în scris, cu o listă de state negociată cu fiecare stat membru, e o idee foarte bună. Mulțumim foarte mult. Profesorul Ludek Sicova acum. I didn't want to make a wrong... N-am vrut să dau impresia greșită <clears throat> că se face o separare <clears throat> a trăsăturilor inteligent, durabil și inclusiv în uh, creșterea urbană. Cred că toate politicile și programele trebuie să reflecte uh, aceste trei trăsături ca o condiție chiar a aplicărilor am încercat doar să vă dau uh, câteva exemple a felului în care aceste domenii pot fi uh, combinate. În orașele inclusive vorbim despre integrare culturală și socială. Majoritatea formelor de integrare, fie că e vorba de pie- piața muncii, de uh, instituții de învățământ sau de instituții culturale, sunt legate de între ele. Și despre asta vorbeam când vorbeam de rolul universităților uh, care să contribuie la o creștere inteligentă și inclusivă. Acum se pierd generații de studenți pentru că tot mai puțini oameni își continuă studiile pierdem studenți pentru că ei se duc uh, să studieze în uh, Statele Unite, în Europa uh, Centrală și de Est și mai nou în Asia. Educația pe care o punem la dispoziție în mediul urban, în Europa, nu poate fi subliniată îndeajuns. Deci trebuie să îmbunătățim facilitățile de educație în orașele noastre. În ceea ce privește creșterea durabilă, e clar, pentru că o, o, o populație educată va apela la mijloace moderne de eficientizare energetică, de reciclare și așa mai departe. Și vor fi mai atenți la aceste probleme ale uh, durabilității. Toate problemele pot fi combinate și integrate într-o creștere inteligentă durabilă și inclusivă, care reprezintă cheia viitorului orașelor europene. Da, eu am o părere uh, foarte bună despre strategia Europa 2020. Are cinci obiective uh, foarte clare, însă acum sarcina noastră este de a uh, combina aceste obiective și ar fi foarte important ca programele de reformă la nivel național să discute uh, cu uh, regiunile și cu orașele cum pot fi mai ușor atinse aceste obiective, pentru că lipsesc astfel de consultări în statele membre. Trebuie ca toată lumea să se uh, gândească uh, în același timp la modalitățile de reducere, de exemplu, a nivelului de emisii de gaze cu efect de seră. Uh, Uh, să se gândească cum, uh, în loc să construiască case pentru cei bogați, să uh, renoveze casele deja existente, să păstreze populațiile la locul lor, să descurajeze deci, migrarea acestora și să gândească de asemenea relansarea economică pe plan local. Mulțumim! Înainte de a da cuvântul uh, doamnei Deli, aș vrea să dau cuvântul uh, uh, domnului Bevan pentru un scurt răspuns. Da, domnule profesor, cred că prezentarea noastră este o dovadă că există o tendință de a împărți bugetul uh, european și uh, programele europene în trei, și fondurile europene în trei uh, părți. Când ar trebui ca aceste fonduri să abordeze atât creșterea inteligentă, creșterea durabilă și creșterea inclusivă în același timp. Nu trebuie ca bugetele să fie croite pe fiecare din aceste componente. Pentru că asta e tendința. Ar trebui să analizăm uh, faptul că această uh, dimensiune, acest program urban a demonstrat fără putință de tegadă că nu este uh, posibil să ne atingem obiectivele în acest fel. Deci n-ar trebui să facem bugete conform unor slogane frumoase. Da, mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să revin la constatarea că realizările programului urban s-au diluat, nu aș spune pierdut, dar diluat în cadrul politicii de coeziune. De ce? Pentru că Urban a pus în evidență trei mari uh, aspecte pozitive aplicarea programelor la nivel local cu ajutorul actorilor locali, o mai bună cooperare intersectorială care să consolideze inițiativele prin parteneriate la nivel local și concentrarea fondurilor pe zone bine determinate de intervenție, ceea ce a permis să se pună în aplicare o abordare integrată regenerării urbane, mobilizând toate sectoarele, toți actorii dezvoltării urbane, intervenind din punct de vedere social, al educației și al locuințelor. Deci programul urban a permis dezvoltarea unei abordări inovatoare a intervenției publice. Și repet acest lucru, urban nu a găsit continuitate în uh, uh, programarea ulterioară a politicii de coeziune. Potențialul uh, orașelor nu este încă exploatat. Suntem încă departe cu programele noastre sectoriale și operaționale. Acestea trebuie regândite astăzi, trebuie să ne gândim la următoarea perioadă de uh, programare, de intervenție la nivel urban și cum să dezvoltăm o axă de politici de coeziune la nivel urban care să permită orașelor să mobilizeze actorii locali pentru a interveni acolo unde este nevoie. Resursele colectivităților nu fac decât să diminueze uh, finanțarea europeană, ceea ce trebuie să fie pentru noi o încurajare și Asta s-a văzut la apariția programului Jessica. Repet, deci, lucrurile trebuie făcute de urgență, trebuie regândite de urgență. Provocarea climatică nu va fi, va fi combătută decât în orașele mari. De aceea e nevoie de politici urbane, fiindcă avem o răspunde, o răspundere. Cum creăm orașele durabile ale viitorului? Și când spun durabile, trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu există o rețetă pentru astfel de orașe. Teritoriile sunt diferite, condițiile sunt diferite, dar răspunderea o avem. Uh, trebuie să reducem uh, emisia de gaze cu efect de seră, să eficientizăm din punct de vedere energetic uh, orașele și să ne gândim la generațiile viitoare, pentru că astăzi provocarea climaterică provine din sânul orașelor, care sunt mari poluatori. Mulțumesc! Care dintre experți ar dori să răspundă? Uh, sunt de acord că spiritul integrator a fost uh, oarecum pierdut în mainstreaming, dar cum îl recuperăm? Și cred că ar fi o greșeală să ne întoarcem la aceleași proceduri de a desemna 70 de locuri din uh, Europa pe care să ne concentrăm. Astfel de abordare e greșită. Ar trebui să gândim lucrurile la nivel de oraș și la nivel de regiune iar uh, numai actorii uh, urbani și regionali pot hotărâ care este cea mai bună modalitate de acțiune. Numai loc, oamenii care locuiesc în acele zone pot hotărâ dacă prioritate, uh, prioritatea o au transporturile sau uh, crearea de locuri de muncă. Există foarte multe modalități diferite de la un loc la altul de a interveni. E nevoie acum de o gândire integrată la un nivel superior. Mulțumesc. Alte reacții? Vă rog. Cred că sunt, nu sunt într un totul de acord cu acest uh, comentariu. Cred că diversele niveluri au uh, roluri diferite și pentru a implica comunitatea locală, programele urban de dimensiuni mici au fost ideale dar ele nu au putut uh, genera o schimbare semnificativă la nivelul întregului oraș. Cred că este într-adevăr o idee bună să rezolvăm problemele economice la nivelul întregului oraș, dar trebuie să vedem cum se poate face acest lucru și la nivelul uh, unei străzi sau unui cartier, pentru că oamenii de acolo știu cel mai bine cum se pot rezolva problemele sau care sunt nevoile lor. Ca să vă dau un exemplu concret, uh, am crescut la Londra și am urmat programul deschis Stockwell. Localnicii care erau implicați uh, puteau vorbi foarte frumos despre uh, comunitatea lor în cadrul programului Stockwell, dar când erau invitați să uh, vorbească despre acest lucru pe o scară mai mare, habar nu aveau cum trebuiau făcute lucrurile. Deci, asta vă spun, uh, există competențe diferite la niveluri diferite. Da, și foarte pe scurt aș vrea să spun și eu că un rol important la acțiunile inovatoare sprijinite de programul urban. Uh, în legătură directă cu uh, Comisia, acest program a provocat și a promovat inovația la nivel local și legătura cu orașe care se confruntă cu probleme similare în cadrul acestei uh, rețele a fost una benefică. În același timp, sau poate mai important, dimensiunea urbană nu trebuie redusă la inovație și crearea de rețele. Thank you. If, the, if there isn't any... Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte contribuții, domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să le mulțumesc invitațiilor care au vorbit despre această nouă arhitectură. În, uh, dacă mă refer la ce a spus domnul Aldrecht, vorbim despre abordare orizontală a problemei coeziunii și se pune accentul mai ales pe reformă. Trebuie semnate contracte și eu unul aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră Aici, la Comisia Regii, avem impresia că fiecare trebuie să susțină propriul program și aplicarea teritorială în regiuni, în zonele rurale și urbane, trebuie să aibă un rol important din prima clipă, prin descentralizare, așa cum s-a făcut în Olanda pentru anumite țări, pentru anumite orașe, mă scuzați. Însă trebuie să înțelegem mai bine cum se poartă negocierile după ce se stabilește un plan. Există, într-adevăr, un uh, plan teritorial pe etape? Vi se pare bună această soluție sau nu? E vorba de o abordare integrală pe ca, integrată pe care nu o putem împărți în nivele secundare. E un pachet ce ar trebui integrat și ar trebui să vedem, păr părerea mea, dacă ar trebui să mergem pe ideea separă separării sau a integrării. Mulțumesc. Ok, thank you, uh, Madame Zeller, and then the... Mulțumim. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Toate intervențiile experților ne arată că nu, cu siguranță nu avem problema că nu știm despre ce e vorba. Prezentările au fost foarte bine țintite și cei care vin din regiunile respective cunosc foarte bine problemele regiunilor. Însă problema e legată de punerea în aplicare. O problemă de context. Și trebuie să acționăm la nivel european. Cum ne putem asigura că cei care trebuie să pună lucrurile în aplicare o și fac? Dacă ne uităm la obiectivele strategiei 2020, cei care sunt responsabili la nivel de comune și orașe trebuie să fie întrebați dacă au auzit vreodată de aceste obiective ale strategiei 2020, pentru că uneori avem senzația că nu știu nimic. Eu fiind din Berlin, aici situația nu e la fel de rea ca în alte părți, pentru că Berlin este un oraș-stat, un land în uh, Republica Federală și avem 12 sectoare, care însă fac toate parte din orașul Berlin. Guvernarea la nivel regional și autoritățile regionale pot uh, colabora foarte bine. În zonele rurale, rurale lucrurile sunt diferite. Programele operaționale sunt redactate de, la nivel regional și se folosesc fonduri europene pentru că nu există finanțare suficientă la nivel local și regional. Practic, uh, cei de la nivel regional își umplu ei întâi buzunarele înainte de a da bani și mai departe spre nivelul orașele, pentru că spun că au tot felul de costuri administrative și de subsidiaritate și foarte multe lucruri pe care trebuie să le facă. Asta e situația. Am aflat care sunt problemele orașelor, însă ca să rezolvăm lucrurile, trebuie să ne să abordăm planul social, al educației, în întreți, în întreținerii infrastructurii. Toate acestea sunt cheltuieli continue, cheltuieli operaționale. Există și problema lipsei de resurse umane. În orașul meu, au existat, presi- a existat această presiune a cheltuielilor operaționale. Și acum nu se mai recurge la fonduri europene pentru că lumea consideră că procesul este prea complex și că nu se primesc destui bani. O altă problemă este că stabilim niște așteptări și apoi nu le îndeplinim. Problema se cronicizează și cei de la autorități își spun nici nu ne mai străduim să accesăm fonduri europene, când de fapt ar trebui să se întâmple exact opusul. Trebuie stabilite niște mecanisme de comunicare cu cei care sunt la nivelul punerii în aplicare. Și trebuie ca aceste canale de comunicare să fie întreținute, să li se explice la ce anume se pot folosi aceste resurse europene. În Germania aceste lucruri se întâmplă la nivel regional, nu la nivel de orașe. Dacă vorbim despre obiectivele strategiei 2020, trebuie să transmitem mesajul pentru programele operaționale viitoare și pentru aplicarea lor. Și acest lucru se aplică și la politicile europene în general. Trebuie să se discute cu cei care pun în aplicare lucrurile, nu cu cei care sunt la alt nivel și care nu pot reacționa pentru că deja e prea târziu. În faza de pregătire trebuie să se până la punct comunicarea, să se poartă un dialog cu cei care se ocupă de punerea în aplicare. Bewerkstelligen können, ohne äh, dass ihnen die Brocken äh, hingelegt werden und sie sagen, wir haben gar nicht die Kräfte. Trebuie să ne concentrăm pe probleme cu adevărat importante. Herr Zeller, experts reaction, please. Mulțumesc. O reacție din partea experților acum? Da, foarte rapid să-i răspund domnului Van Nistelrooy. Al cincilea raport de coeziune a prezentat propunerea unei uh, legături mai strânse între politica de coeziune și strategia 2020 printr-un cadru comun strategic și prin contracte de parteneriat și investiții. Raportul de coeziune a demarat o discuție publică care va fi rezumată în cel de-al cincilea forum privind coeziunea. Și s-au discutat multe detalii cu privire la forma acestor contracte de parteneriat și investiții. Decizia se va lua în urma acestei discuții, iar problemele semnalate de Parlamentul European sunt preluate de Comisie și Secretariatul General subliniază faptul că implicarea actorilor locali și regionali este esențială pentru succesul strategiei 2020. Acum trebuie să vedem cum vom uh, face uh, cum vom concretiza lucrurile în documentul strategic. Nu pot să vă, spun concret, să vă răspund concret, pentru că propunerile detaliate vor veni în urma consultării publice. Mulțumesc. Uh, sunt în totalitate de acord că există un conflict între regiunile administrative și nu cred că putem modifica structura în care sunt, prin care sunt alocate fondurile europene. Există conflicte între regiuni și dacă trebuie să luăm în considerare orașe și orașe regiuni, întrebarea va fi ce este un oraș-regiune, cum se definește. E o idee vagă și nu cred că va avea succes. Deci cred că e nevoie de un rol important al Uniunii pentru a determina regiunile administrative să gândească în mod diferit și să creeze modele, cum este regiunea metropolitană din Germania sau Asociația Comunitară din Franța. E posibil ca să existe cooperare și acest lucru ar fi benefic și pentru regiuni, dacă apar aceste planuri care, de care ele pot beneficia. Vă rog. Sunt și eu de acord cu domnul Zela. Integrarea are loc la nivelul teritoriului, la nivelul localității și este absolut necesar să implicăm gestionarii aleși, adică primarii și administrația locală în livrarea de rezultate concrete, fiindcă asta vrem, să vedem rezultate concrete și cred că conceptul condiționalității Deci condiționalitatea ca resursele să fie alocate pe baza dezvoltării integrate este sau ar putea să fie un instrument foarte puternic. Mulțumesc, mai există răspunsuri? Vă rog. Un comentariu de ordin general în ceea ce privește dezvoltarea urbană pe care am observat-o în țara mea în ultimii 10 ani. Uniunea Europeană a jucat un rol important în formarea și educarea cetățenilor. A fost un instrument de formare și educare și a avut un impact foarte mare asupra percepției oamenilor la nivelul agendei urbane locale. Uniunea Europeană a stabilit agenda urbană pentru orașele noastre și acum trebuie să facem același lucru pentru dezvoltarea integrată. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele tuturor experților, pentru contribuția la această discuție. Aș vrea acum să salut doi primari din Austria care amândoi au câștigat premiul primarul european al anului, dat de Comitetul Regiunilor. Vă felicităm! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 19, schimb de vederi cu domnul Rudolf Nisler, reprezentant al Regio cu privire la răspunsul politicii de coeziune al UE la criza economică. Domnule Nisler, aveți cuvântul. Good morning. Thank you very much, Mr. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În cele câteva minute pe care le am la dispoziție, aș vrea să vă prezint raportul elaborat de Comisia Europeană cu privire la contribuția politicii regionale la stabilirea de măsuri de către statele membre ca răspuns la criza economică din 2009. După cum știți, politica de coeziune a fost mobilizată pentru a contribui încă din primele faze la contracararea efectelor crizei. Ideea fiind să se mobilizeze o parte a resurselor financiare ale acestei politici, precum și alte măsuri de sprijin, pentru a ajuta statele membre să facă față mai bine situației critice. Principalul cadru care s-a conturat încă de la primele etape ale crizei a fost reprezentat de problemele pe care le-au avut băncile să continue activitatea de creditare. Deci această activitate de creditare s-a redus foarte abrupt. Am văzut că fondurile publice ale statelor membre uh, au fost supuse unor mari presiuni și a existat riscul ca uh, proiectele pentru politica de coeziune să nu mai performeze, uh, exista chiar riscul ca anumite proiecte să fie anulate complet. Obiectivul sau scopul politicii de coeziune a fost să acorde sprijin în aceste circunstanțe, fără însă să își um, compromită obiectivele pe termen lung. Adică, pentru politica de coeziune se urmărea uh, accelerarea procedurilor printr-o simplificare administrativă, prin introducerea de flexibilitate pentru managerii de program care să se poată adapta la uh, situații specifice uh, în funcție de criză, să se introducă fonduri încă din primele faze și să se deschidă un nou domeniu de eligibilitate la momentul oportun, și anume cel privind eficiența energetică, și să se uh, ofere asistență tehnică din partea Uniunii Europene. Au existat 13 măsuri separate propuse în politica de coeziune în contextul planului de redresare. Acestea sunt principalele domenii. Plata de 6,25 miliarde pentru FEDER și Fondul Social în vederea alimentării proiectelor. Această injecție de lichidități a făcut ca plățile să crească până la 11 miliarde. Și după cum știți, aceste plăți în advans reprezintă o resursă pe care proiectele au la dispoziție pentru a finanța faza de pregătire. Apoi au existat șapte modificări de reglementare pentru a asigura simplificarea procedurilor și pentru a introduce o mai mare flexibilitate pentru ajutoarele de stat, de exemplu, prin utilizarea plăților în advans în uh, sistemele de ajutor de stat, pentru principalele proiecte de investiții și pentru deschiderea eligibilității și pentru proiecte de eficiență energetică și reabilitare energetică. Asistența tehnică a fost de asemenea introdusă pentru a accelera pregătirea proiectelor importante prin Jasper și pentru a stabili forme de sprijin pentru inițiativele Jeremy și Jessica. Politica de coeziune a demonstrat că se poate adapta, își poate adapta instrumentele și la obiectivele pe termen scurt. Această reușită din perspectiva rapidității și flexibilității a rezultat și din calitatea activității inter instituționale și din cooperarea fructuoasă care există între partenerii instituționali, Consiliul, Parlament, Comitetul Regiunilor, uh, și Comitetul Economic și Social, care au reușit să răspundă foarte repede acestor nevoi. Flexibilitatea a fost posibilă pentru că toată lumea trăgea în aceeași direcție. Ce v-am prezentat în acest raport este, de fapt, un răspuns la un angajament pe care și l-a luat Comisia în fața Parlamentului European în contextul negocierii acestui pachet. Am promis că vom uh, veni în toamna lui 2010 cu un astfel de pachet și iată că ne-am ținut de cuvânt. Informațiile pe care le găsiți în raport provin de la sau din rapoartele statelor membre rapoartele strategice ale statelor membre. După cum știți, aceste rapoarte strategice se bazează pe contribuția celor 27 de state membre, cărora li s-a cerut ca într-o parte specială a acestui raport să elaboreze măsurile și modul de utilizare a fondurilor structurale pentru activitățile de răspuns la criză. Dacă îmi dați voie, o să mă refer la principalele domenii și o să încerc să ilustrez ce au făcut eficient uh, statele membre cu sprijinul care li s-a oferit. De exemplu, în contextul plăților adva- în advans, cele 6,2 miliarde care au fost plătite în iunie 2009 pentru a crește prefinanțarea și pentru a accelera investițiile. Statele membre au fost în mare mulțumite de faptul că au fost introduse aceste fonduri suplimentare. Și cred că Asta se datorează și unei amenințări cu care statele s-au privit în ceea ce privește posibila nelivrare a banilor. Lucru care se întâmpla în unele dintre vechile state membre. Spun acest lucru fiindcă dacă s-ar fi întâmplat, ar fi fost uh, cu adevărat tragic ca în mijlocul unei crize statele membre să riște să piardă bani conform regulilor N+. Lucru care este foarte bine subliniat în rapoartele statelor membre. Ce au făcut statele membre? Au pompat aceste fonduri în proiecte unde sprijinul pentru public era foarte vizibil, de exemplu cu autoritățile locale sau cu ONG-urile, care adesea sunt um, parteneri de proiect. Plățile în avans au fost utilizate și pentru a sprijini IMM-urile și pentru a suplini uh, ajutoarele de stat oferite acestor IMM-uri. În Polonia și în Estonia, de exemplu, aceste scheme, aceste sisteme de ajutoare de stat erau um, adaptate pentru a fi pentru a acoperi grupurile cele mai vulnerabile de IMM-uri. Am văzut de asemenea că există state membre care au subliniat impactul pozitiv asociat cu această injecție de lichidități. De exemplu, în Italia a existat un um, program operațional pentru cercetare și competitivitate. În Grecia Aceste avansuri au permis plățile către beneficiari, de exemplu, pentru a continua achizițiile în aceste proiecte și pentru a continua sprijinul IMM-urilor prin uh, pregătirea profesională. Apoi, adaptarea priorităților programelor operaționale și posibilitatea unei reprogramări. A existat din partea Comisiei o recomandare ca reacție la criză și anume că vom urmări foarte deschis și de asemenea foarte rapid două solicitări venite din statele membre care solicitau modificarea ale programelor operaționale. Statele membre au confirmat în unanimitate importanța constantă a obiectivelor pe termen lung ale cadrului strategic național de referință. Toate au subliniat nevoia de a păstra prioritățile fundamentale ale programului operațional pe baza obiectivei creșterii locurilor de muncă din strategia de la Lisabona. Deci nu s-a pus problema să ne îndepărtăm de obiectivele strategice de care sunt legate fondurile structurale. Însă, statele membre au folosit o serie de adaptări punctuale în acel context 17 state membre astfel au răspuns foarte repede și și-au modificat programele operaționale. Când spun le-au modificat, asta nu înseamnă că s-au modificat, s-au modificat toate programele, ci doar câteva relevante care urmăreau să ofere asistență în aceste momente de început ale crizei. Este de asemenea evident că aceste adaptări, aceste ajustări aveau uh, legătură cu niște intervenții punctuale. De exemplu, în domeniul sprijinului pentru IMM-uri, pentru a împiedica pierderea de locuri de muncă la nivelul acestor IMM-uri, acesta fiind o măsură prioritară. Sau dispoziția referitoare la Includerea eficienței energetice în sectorul locuințelor în sfera eligibilității. Statele membre și-au exprimat satisfacția față de flexibilitatea de care am dat dovadă în acest sens și față de modul în care am um, gestionat modificările într-un ritm foarte alert. Această măsură specifică și anume deschiderea eligibilității pentru a include și eficiența energetică e un aspect la care vreau să mă refer, fiindcă, după părerea mea, este relevant. După cum știți, regulamentul a fost modificat pentru ca eficiența energetică și energiile regenerabile să poată fi incluse în eligibilitate cu până la 4% din alocările uh, FEDER. Deci vorbim de 8 miliarde de euro ca posibile fonduri care ar fi putut fi absorbite în sectorul locuințelor. După cum știți, acest nou criteriu de eligibilitate a fost introdus în contextul pachetului de criză, în vederea consolidării strategiei UE privind schimbările climatice. Cred că a fost alegerea cea bună și anume în mijlocul unei crize să transmiți un semnal cu privire la o orientare strategică pe care am uh, sugerat-o și pe termen lung au existat și o serie de aspecte concrete pe care le-am considerat uh, relevante pentru această propunere. De exemplu, sprijinirea industriei care are efecte cunoscute pozitive asupra locurilor de muncă, care duce la crearea de locuri de muncă pe termen scurt Dacă ne gândim la instalarea de panouri solare sau de pompe termice în uh, locuințe, înțelegem că adesea este vorba de IMM-uri care funcționau la nivel local și care prestau aceste servicii. Și considerăm că aplicarea acestor aspecte pe scară foarte largă va ajuta Uniunea Europeană la îndeplinirea obiectivului său global și anume de a fi un lider al tehnologiei și al inovării în ceea ce privește eficiența energetică. Pentru a continua dezvoltarea și multiplicarea acestui gen de acțiuni, în acțiunile de follow-up am permis ca măsurile de eficiență energetică să fie deschise la utilizarea de instrumente financiare și am implicat uh, Banca Europeană de Investiții care urma să ne ajute la derularea acestor măsuri, de exemplu în contextul inițiativei Jessica sau una eligibilitatea pentru inginerii financiare, lucru care a fost introdus mai târziu în regulament pentru eficiența energetică. În acest domeniu, 14 state membre au raportat că au preluat sau imediat această oportunitate de a investi în eficiență energetică și energii regenerabile și după cum știți, aici se pornea oarecum de la zero și evident e nevoie de un anumit timp până când măsurile vor ajunge să producă efecte vizibile. Însă, e vorba de un răspuns uh, conform care această mișcare a fost una pozitivă. Apoi, am ajutat să. am încercat să ajutăm la implementarea de măsuri pentru inginerii financiare. Împreună cu BEI am încurajat statele membre să pregătească inițiative Jeremy, adică IMM-uri cu aceea și orientare să sprijine IMM-uri în acest context. Și am oferit asistență tehnică suplimentară din partea Comisiei pentru ca lucrurile să avanseze. am văzut că 12 state membre și-au accelerat pregătirile pentru utilizarea instrumentului Jeremy pentru IMM-uri. Jessica a fost de asemenea grăbită în acest context. Inițiativa Jessica, după cum știți, a intervenit târziu în regulament, deci a avut un început mai târziu, dar spre surprinderea noastră și având în vedere că uh, a fost și criza care a stimulat oarecum lucrurile, acum avem aproape 20 de fonduri Jessica create cu și 90% din ele sunt gestionate de BEI în peste 10 state membre. Și, ca ultim aspect în ceea ce privește asistența tehnică, ne-am consolidat capacitățile în inițiativa Jasper împreună cu BEI și cu celălalt partener, ceilalți parteneri, KFW și BERT. Avem 85 de experți în cadrul uh, instrumentului Jasper care vor uh, oferi sprijin pentru pregătirea proiectelor în UE 12 în vederea accelerării pregătirii principalelor proiecte și pentru a garanta o bună calitate a activităților de pregătire. Acestea sunt, deci, principalele măsuri pe care le-am avut în vedere în prima rundă a acestor acțiuni din partea Comisiei. Change of the regulation, uh, which was, uh... A urmat însă o nouă măsură pachetul de măsuri de simplificare, s-a numit aceasta, care a intrat în vigoare în iunie anul acesta. Și aici avem o parte din conținut ce reprezintă asistență pentru țările care se confruntă cu probleme. Aceste măsuri sunt uh, la scară mică și țintite foarte atent, de exemplu, în Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și România s-a făcut o injecție de lichidități în de 370 de milioane de euro pentru a ajuta aceste țări care au fost cele mai afectate de criză, mai ales în domeniul uh, măsurilor de creare a locurilor de muncă. În, cu Grecia, după cum știți, avem un memorandum de politici uh, economice și financiare convenit în 2010 și care definește obiectivele programului economic sprijinit de către uh, prin asistența financiară pusă la dispoziție de Uniunea Europeană printr-un împrumut pe termen lung. Acest pachet conține câteva acțiuni ce țin de uh, fondurile structurale, în principal crearea unei forțe de intervenție instalată la nivelul vicepremierului și care funcționează contribuind la luarea de decizii din domeniul Uh, politicilor de coeziune. Acest lucru ar trebui să aibă un impact foarte important asupra vitezei cu care uh, se pregătesc proiectele majore în Grecia și asupra înființării anumitor fonduri alimentate de către fondurile structurale și care vor investi prin intermediul uh, diverselor instrumente financiare în sprijinirea IMM-urilor și um, dezvoltarea urbană din punct de vedere al eficientizării energetice. Cu asta cred că v-am prezentat uh, o imagine de ansamblu a celor ce le-am făcut pentru a sprijini statele membre, regiunile și orașele pentru a le lupta împotriva crizei. Semnalele primite din partea statelor membre în rapoartele lor arată că uh, statele membre sunt satisfăcute de viteza răspunsului, viteza noastră de reacție, de flexibilitatea uh, noastră. S-a înțeles foarte clar că am venit cu aceste propuneri de a oferi acțiuni uh, de o gamă mai amplă, știind că nimeni nu le va folosi pe toate, însă că vor avea posibilitatea să aleagă dintre acestea domeniile pe care le doresc și în care cred că pot să facă uh, progrese cel mai rapid. Acesta a fost un aspect foarte pozitiv, felul în care acest program de revigorare a fost lansat. Pe total, cred că atunci când uh, ne gândim la întrebarea dacă este posibil să utilizăm uh, politicile de coeziune care reprezintă un instrument pe termen lung, dacă este posibil să, să folosim uh, politicile de coeziune pentru a uh, sprijini parcurgerea unei perioade scurte de criză, cred, credem că da, S-a dovedit că contribuția fondurilor uh, de coeziune a fost una uh, binevenită. Mulțumesc. Acum doamna Manescu. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Nisler pentru prezentarea făcută. Am citit documentul acesta de lucru redactat de comisie și am înțeles că din documentul prezentat faptul că raportarea statelor membre a fost uh, fragmentată și în consecință, cel puțin până acum, Comisia a avut dificultăți în a cuantifica impactul măsurilor anticriză luate de diferitele state membre în ultimii doi ani. Uh, în acest context și având în vedere faptul că statele membre, dar mai ales cele cinci state uh, cele mai afectate de criză pe care și domnul Nisler le-a menționat aici, Uh, au primit un sprijin financiar substanțial din partea Uniunii Europene, uh, cred că ar fi foarte corect uh, ca aceste state să raporteze sau să știm exact dacă măsurile luate de aceste state au fost cele corecte și eficiente și dacă acești bani au fost corect utilizați pentru destinația pentru care au fost alocați. Prin urmare, prima întrebare aș dori să, să ne spuneți când credeți că va putea Comisia să transmită Parlamentului o astfel de evaluare completă și obiectivă. Uh, de asemenea, în documentul Comisiei sau documentul Comisiei este rezultatul informațiilor transmise de către statele membre prin intermediul, intermediul programelor strategice naționale din 2009 raportând astfel uh, stadiul de implementare a fondurilor europene, precum și măsurile pe care fiecare țară le-a luat în uh, baza Planului European de Redresare Economică. Uh, uitându-mă doar la ceea ce a raportat România, îmi dau seama că raportările nu au întotdeauna legătură cu realitatea și de aceea aș dori din partea Comisiei să știm dacă în raportarea acestor documente, în redactarea acestor rapoarte, Comisia se limitează doar la informațiile pe care le primesc de la statele membre, uh, informații care, eu știu, câteodată pot să fie uh, în dezacord cu realitatea sau dacă aveți semnale că în anumite state membre, eu știu, implementarea este deficitară, uh, capacitatea administrativă, rata erorilor, rata absorției este deficitară, comisia se apleacă mai mult asupra acestor state monitorizează evaluează face o evaluare proprie sau se limitează doar la ceea ce primesc de la statele membre și atunci uh, rămânem într un cerc vicios în care ne plângem că statele membre nu raportează corect dar nici nu facem nimic ca să avem o evaluare corectă uh, a uh, modului în care statele membre implementează sau utilizează fondurile. deci aceasta ar fi a doua întrebare în ce măsură Comisia consideră necesar să se implice mai mult în monitorizarea și evaluarea acestor uh, situații. Mulțumesc. Thank you. Elizabeth Schroeder, please. Mulțumesc, Elizabeth Schroeder, acum. Da, mulțumesc. Cred că intervenția precedentă pune o întrebare excelentă și aș vrea să adaug următoarele. Am impresia că se pune aici în evidență faptul că au fost și rateuri și eșecuri și ar trebui să ne intereseze cauzele acestora. Cofinanțarea prevăzută pentru statele membre nu a fost uh, furnizată și vrem să știm de ce este asta din cauza uh, anumitor greutăți administrative, din cauza birocrației. Știm că Luxemburgul a reacționat, dar alte state au păstrat tăcerea. Până la urmă, e vorba de un program îmbunătățit de Parlament care se referă la uh, eficiența energetică a locuințelor sociale destinat tocmai acestei relansări. Sigur că măsurile sunt uh, sau pot părea mărunte. Însă, scopul uh, ulterior era de creare de locuri de muncă. Au fost și reacții, însă trebuie să recunoaștem că rezultatul este descurajant. Nu pun uh, sub semnul întrebării utilizarea acestor fonduri, dar vreau să știu dacă Comisia a început uh, verificările pentru că nu vreau să cred că v-ați mulțumit cu o atitudine atât de pasivă. Vorbim despre Jasper uh, și de acțiuni transparente Sigur că lucrurile trebuie și în acel moment trebuiau să se miște foarte repede, dar trebuie să vedem care, și să măsurăm care este efectul asupra mediului în momentul în care luăm anumite măsuri. Trebuie să evităm uh, traumatiz, traumele la adresa uh, mediului pe care ar putea aduce atingere imaginii Parlamentului în afară. Mulțumesc, dragi colegi. Acum uh, mai avem doi vorbitori, uh, domnul Van Nistelrooy și după aceea uh, vom asculta și răspunsul experților. Ne mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o reacție pozitivă vis-a-vis -vis de acest raport și de informațiile conținute aici. E vorba de adaptarea regulamentelor și s-a uh, profitat de această ocazie deschisă de criză pentru a încerca să îmbunătățim felul cum decurg lucrurile. Consiliul a fost destul de reticent, dar cred că criza a adus și ceva bun. Un alt aspect pozitiv pe care vreau să vi-l arăt, cele 12 țări care au profitat de ocazie pentru a pune în aplicare programe de eficientizare energetică. Iată un semn bun pentru cei care se angajează un semn bun pentru Comisie și pentru statele membre. E vorba tocmai de punerea în aplicare a planurilor de acțiune, pentru că uh, statele membre au avut libertatea să aleagă dintr-o panoplie întreagă de măsuri pentru a obține aceste subvenții nu au fost restricții, iar aceste 12 state au făcut pasul înainte. N-aș interpela comisia, ci mai degrabă președinția. Vorba de o comisie temporară a Parlamentului creată pentru a analiza ce se poate face împotriva efectelor crizei cu instrumentele pe care le avem la dispoziție. Vreau să știu dacă uh, tot ce se putea spune s-a spus în acest raport sau așteptăm să treacă criza și să vă tragem atunci uh, concluziile. Acest raport uh, ne va parveni vreodată? Mulțumesc, domnul Rangurakis. Mulțumesc, doamna președinte. E clar că informațiile pe care tocmai le-am auzit corespund unor situații specifice. Și sigur că aceste cifre sunt importante, dar măsurile, doamnă președinte, introduse și comentariile reprezentantului Comisiei nu răspund întrebării esențiale. Ce facem cu criza asta până la urmă? Aceste măsuri nu vor avea niciun efect asupra efectelor crizei. Poate vor reduce puțin uh, presiunea uh, sau impactul în anumite uh, zone, dar din păcate criza se adâncește, se extinde, se agravează și deși s-au, s au făcut câte ceva, s-au luat anumite măsuri, Eu cred că dacă um, reprezentantul Comisiei nu menționa Grecia, um, nici nu merita să, nici nu merita să dezbatem acest raport. Uh, eu nu reprezint uh, IMM-urile, nu uh, iau parte la proiecte sau programe de acest tip, dar trebuie să spun că și aceste IMM-uri au datorii uriașe. E vorba de 320 de miliarde. Înainte de criză, bugetele erau planificate, banii existau, aveam mecanisme de sprijin, dar asta era înainte de criză. Accelerarea implementării nu ne va scoate din criză. Asta este realitatea de care trebuie să ținem cont. N-am personal nimic împotriva acestor măsuri, însă trebuie să nu uităm că măsurile pentru crearea de locuri de muncă, de exemplu, se referă la condițiile de uh, muncă și uh, Cred că acest lucru uh, este disonant într-o țară în care șomajul a ajuns la 15%. Trebuie să vedem care sunt cauzele acestor fenomene și nu să ne gândim la măsuri care reprezintă doar o picătură dintr-un ocean. Mulțumesc, domnul uh, Rudolf Nisler va comenta acum întrebările și observațiile noastre. Voi încerca să răspund întrebării doamnei Mănescu și a domnului Langurakis împreună. Aici, în acest raport, există o reacție din partea statelor membre față de ce s-a făcut cu oferta venită din partea politicii de coeziune pentru a face față problemei care a apărut odată cu criza. E de la sine înțeles că lucrurile nu s-au încheiat. Și știm foarte bine, chiar în condițiile în care prognozele arată ceva mai bine legate de creșterea economică, știm foarte bine totuși că în, pe plan local și regional există în continuare dificultăți. Și este greu să se facă față constrângerilor existente acum. Legat de raportare, cred că este important să spunem că avem aici un prim raport cu privire la modul în care statele membre au beneficiat și au utilizat oferta, prima ofertă din politica de coeziune. În contextul politicii de coeziune există un sistem de raportare care se bazează pe rapoarte anuale, care se transmit și care conțin uh, informații cu privire la măsurile de punere în aplicare și la progresul, progres în general. Aș spune că nu se mai face diferența între uh, lucrurile legate strict de criză și informațiile sau problemele legate de evoluția normală și de punerea în aplicare firească a măsurilor urmărim acum implementarea pe care o fac statele membre, urmărim și întrebările care ni se pun, studiem aceste întrebări, aceste probleme, din cauza reflectării acestor probleme, probleme în economia reală. Politica de coeziune va analiza atent această situație și date fiind posibilitățile pe care ni le oferă instrumentele actuale, în uh, contextul regulilor de procedură vom încerca să fim utili. Acesta este modul în care funcționează normal politica de coeziune. Este greu să facem, uh, să ne referim la un aspect legat strict de criză, pentru că trebuie să ne referim, referim la situația așa cum este ea. Legat de ce a spus doamna Schröter, problemele fundamentale pe care le-am avut în statele membre de găsire, de cofinanțare. Este perfect valabil acest argument. Am uh, identificat astfel de probleme, mai ales în uh, anumite state membre noi. După cum știți, BEI a mobilizat un sprijin, un sprijin important pentru a se asigura că măsurile finanțate prin politica de coeziune pot să fie continuate. s-au deschis linii de credit pentru multe țări din UE12 cu ajutorul BEI care permit sistemului să continue să funcționeze. aceste măsuri se leagă de criză, într-o anumită măsură, și monitorizăm situația împreună cu BEI cu mare atenție pentru a vedea dacă există și alte riscuri. Legat de eficiența energetică, s-a făcut o actualizare selectivă a acestor măsuri, foarte selectivă. Ce a spus domnul Van Nistelrooy este adevărat, este corect. În mai multe state membre, de exemplu în statele membre din zona UE 15, statele membre vechi, există instrumente bine dezvoltate uh, ce sprijină măsurile de eficiență energetică. Dacă ne gândim la Germania sau la Austria, acestea au programe de sprijin, sau chiar și Olanda, au programe de sprijin care funcționează printr-o combinație de granturi și împrumuturi. Și funcționează foarte eficient. S-a înțeles foarte clar de la bun început că austriecii sau germanii nu vor folosi această măsură. Situația a fost puțin diferită în Franța, care a folosit această șansă imediat ce ea a apărut în regulament. Și acum a inițiat uh, în mai multe programe operaționale măsuri de sprijinire a locuințelor sociale în sensul unei mai mari eficiențe energetice. Din câte știm din sistemul francez de până acum, se sprijină populația, sunt măsuri foarte eficiente, și, dar s-au exclus familiile amenințate de sărăcie. Știm că autoritățile franceze se gândesc să vină cu scheme de sprijin care să folosească instrumentele financiare. Practic am demarat în Franța un proces care va lua amploare și se va dezvolta. Efici măsurile de eficiență energetică s-au luat au uh, căpătat o dimensiune și mai importantă în alte state membre. Poate țineți minte că a existat o dispoziție în regulament care permitea în anumite împrejurări să se mobilizeze fonduri europene în statele membre noi în contextul un, regenerării urbane integrate și pentru a se investi în eficiența energetică. Acum, odată ce regulamentul s-a deschis, am asistat la promovarea unor măsuri mult mai ample în statele membre. și cu un efort combinat cu Banca Europeană de Investiții și cu alte bănci naționale uneori care intervin. Aceste măsuri vor căpăta din ce în ce mai multă amploare în lunile care urmează. Pentru a ne putea pronunța cu privire la această măsură, nu ar trebui să comparăm acum eficiența și nivelul de cheltuieli cu acea sumă potențială de 6 miliarde. Această sumă e una ipotetică, așa cum am știut dintotdeauna. Probabil că în multe țări nu se va ajunge la această sumă în această perioadă de programare. Legat de Jaspers, vreau... Doamna Schroeter, Jaspers este o inițiativă comună între BEI, BERD, KFW, care investesc și asigură asistență tehnică pentru statele membre noi. Asistența tehnică se oferă autorităților publice care au sarcina de a, de a pregăti proiecte mari de investiții. Asistența vine sub forma unui sprijin expert, adică se implică experți fie la pregătirea fiecărui proiect, fie prin consultanță la nivel orizontal, adică, de pildă, prin redactarea unei strategii sectoriale cu privire la căi ferate sau la rețele de apă sau la uh, epurarea apelor uzate. Experții oferă consultanță autorităților pentru ca acestea să fie mai bine pregătite și scopul final este ca în mod rapid să se redacteze proiecte și să se înainteze către Comisia Europeană. Ați vorbit despre aspecte de calitate și de respectarea regulilor comunitare. E de la sine înțeles că, de pildă, dacă ai de face cu un proiect de mediu, experți, rolul experților este uh, să dea sfaturi, să dea consultanță cu privire la cerințele ce trebuie respectate pentru ca proiectul să fie acceptat de comisie în cele din urmă. Sistemul trebuie să fie la dispoziția statelor membre, dar să aibă un impact și din uh, un impact din punctul nostru de vedere astfel încât să se obțină proiecte de bună calitate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumesc, Rudolf. Cu aceasta aș vrea să încheiem ședința de astăzi. Ne revedem pe 9 decembrie, joi, la ora 9 dimineața. Aș vrea să vă rog să veniți la timp atunci pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Aș vrea să vă informez și cu privire la deciziile coordonatorilor luate ieri și la Strasburg legat de um, Consiliul Ministerial de la Liege de la săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Doamna președinte, mulțumesc și interpreților. Da.